Colleagues, we are going to start again. Stimați colegi, haideți să începem. Join your seats. Vă rog să luați loc. Oh, good to see you, man. That's something. Summer. Okay. So welcome back. Happy to start again our work. Vă urez bun venit. Ne bucurăm să reîncepem munca după vacanța de vară. Haideți să începem cu câteva teme foarte importante, inclusiv cel care, cea care vizează Corsia. Întâi și întâi, însă, am nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru adoptarea ordinii de zi fără nicio obiecție, foarte bine. Nu am nicio comunicare din partea președinției. Mâine, probabil după reuniunea coordonatorilor, vom avea niște anunțuri de făcut. De asemenea, trebuie să aprobăm procesul verbal al primei, primei noastre reuniuni, de pe 10 iulie. Niciun comentariu, foarte bine. Atunci se aprobă procesul verbal. Putem trece direct, așadar, la punctul 5 de pe de zi pe care îl vom dezbate până la 10 jumătate, pentru că domnul Hololai trebuie să ne părăsească la 10 jumătate. Deci îmi face mare plăcere să-i urez bun venit domnului Hololai și vom discuta despre o temă foarte importantă, Corsia. Și din câte am înțeles noi, cu coordonatorii, și de aceea avem și această, acest punct pe de zi astăzi, cu negocierile în desfășurare de la ICAO vis-a-vis -vis de un mecanism global bazat pe piață pentru sectorul aviației, deci toate aceste negocieri ar putea să reprezinte amenințare pentru capacitatea noastră ca europeni să ne definim propriul mecanism. Și aici ne referim, bineînțeles, la ETS și ar putea să fie un pericol pentru aplicarea ETS în aviație. Este un pericol potențial și uh, Parlamentul astăzi Comisia noastră astăzi are așteptarea de a primi răspunsuri. Sperăm să ne spuneți că această amenințare de fapt nu există, dar în etapa actuală încă nu știm. Acesta este principala, principalul motiv pentru audierea aceasta și sper că după schimbul de opinii cu dumneavoastră vom primi răspunsurile care se impun. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la comisia noastră. Aveți 10-15 uh, minute pentru prezentarea dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor, după cum ați spus, domnule președinte, este o temă foarte importantă. Sper că v-ați petrecut vara foarte bine. A fost o vară foarte călduroasă în unele locuri, cel puțin, dar unde am fost eu a plouat majoritatea timpului. În orice caz, mă bucură faptul că m-am reîntors. Cred că cu toții ne bucurăm, deoarece avem foarte mult de lucru. Pentru început, vreau să vă mulțumesc, domnule Canfin, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a veni în fața Comisiei ENVI. Doamna comisar Bulci nu poate să ni se alătureasă și m-a rugat să o înlocuiesc. Pentru mine este o plăcere să fiu aici astăzi ca să discutăm despre cea de-a 40 -a adunare ECAO și despre Corsia, schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională nevoia de a reduce amprenta asupra mediului și nevoia de a decarboniza sectorul transportului este un um, subiect foarte important pe agenda noastră și doamna președinte a ales, aleasă von der Leyen a spus foarte clar că va fi o prioritate majoră a viitoarei comisii. Aviația reprezintă peste 2% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Cifra aceasta pare că nu mm, este mare prin comparație cu cifrele din alte sectoare, dar numărul este în creștere în ciuda eforturilor din industrie. Combustibilul uh, utilizat în medie per pasager a scăzut cu aproximativ un sfert în ultimii ani, dar toate aceste avantaje sunt uh, contrabalansate de creșterea foarte mare a sectorului. În același timp, creșterea publică și așteptările societății cu privire la un transport aerian mai curat și mai durabil au crescut și ele la rândul lor și vor continua să crească. De aceea este absolut necesar pentru sector să își reducă în mod substanțial amprenta de mediu și emisiile de carbon dacă dorește să continue să crească. Când și-a prezentat linia directoare politice pentru următoarea comisie în iulie în Parlamentul European, doamna von der Leyen a spus că ambiția comisiei este să ne îndreptăm înspre neutralitate climatică până în 2050 și anume să, și asta înseamnă să avem ambi, ambiții mult mai mari decât uh, scopul, uh, obiectivul actual de 40% reduceri de emisii până în 2030. Să ne asigurăm că fiecare sector contribuie la aceste ambiții. Transportul, uh, transporturile, inclusiv aviația civilă, vor trebui să-și îndeplinească și ele rolul. Și el rolul. Aviația este o industrie globală și în acest context trebuie să ne gândim și la o introducere și o punere în aplicare de succes a unei scheme globale, Corsia, onorabil membri ai Parlamentului European, aș dori să subliniez faptul că noi salutăm interesul foarte mare pe care îl uh, arată Parlamentul European pentru Corsia în general și mai ales interesul uh, prezentat de Envi și de Tran. După cum știți, la sfârșitul lunii septembrie, cea de-a 40-a adunare ICAO va avea loc la Montreal. La această întâlnire, care se ține odată la trei ani, se întâlnesc toate statele ICAO pentru a decide direcția și acțiunile ICAO pentru următorii trei ani. Având în vedere că, în Europa, capacitatea de creștere a transportului aerian depinde de abilitatea sectorului să răspundă la cererea publică pentru protecție de mediu adecvată, Europa dorește ca ICAO să acorde atenție maximă protecției mediului înconjurător și să acorde atenție maximă provocărilor cu care se confruntă aviația în ceea ce privește problemele de mediu. În ceea ce privește lupta împotriva uh, schimbărilor climatice, trebuie să facem o realitate creșterea neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon din 2020 încolo. În 2016, la ultima întâlnire ICAO, s-a ajuns la un acord istoric pentru a se dezvolta primul, prima schemă sectorială pentru a reduce emisiile de carbon uh, în aviație civilă internațională. Europa a jucat un rol central în a convinge statele ICAO că această glob, uh, schemă globală este cea mai bună și singura metodă de a merge înainte. La adunarea din 2016 și mai mulți eurodeputați, printre care și domnul vicepreședinte al uh, Comisiei Envi, domnul Bas Eichhout, au făcut parte din uh, delegația Uniunii Europene, ne-au sprijinit ne-au provocat și au văzut care este uh, un rezultat bun, la care nu s-a ajuns cu ușurință. Corsia, după cum știți, este un mecanism global bazat pe piață care le cere linelor aeriene să își compenseze toată creșterea uh, și toate emisiile de dioxid de carbon prin referință la nivelul atins în 2020. Uh, punerea în aplicare este etapizată și există și un sistem de monitorizare, raportare și verificare care asigură faptul că statele furnizează date fiabile. Există și uh, cerințe foarte solide în ceea ce privește calitatea creditelor de emisie, în așa fel încât să asigurăm că schema este credibilă și previne uh, dubla contabilizare. După trei ani, detaliile pentru punerea în aplicare a Corse au fost dezvoltate și adoptate și acum așteptăm punerea în aplicare iminentă. De-a lungul întregului proces, Europa a trebuit să se lupte pentru uh, ca această uh, schemă să fie ambicioasă și robustă. A trebuit să ne luptăm împotriva celor state care au dorit o Corsia mai slabă și care ar fi dorit uh, să nu își îndeplinească așa cum trebuie um, rolul de a proteja mediul. Europa a rămas însă puternică și unită. La ora actuală, 81, la 81 de state, care reprezintă peste 76% din aviația internațională, s-au voluntariat deja să participe la uh, etapa pilot pentru Corsa, care va începe în 2021. Acesta este deja un mare succes. Corsa este cel mai bun, dacă nu singurul instrument pentru a asigura uh, o acțiune globală în uh, domeniul climatului în aviație, deoarece acordul la Paris nu se referă la aviația uh, internațională. Și în același timp, Corsia este un element care ne va ajuta să ne atingem obiectivele din acordul la Paris. Doar ETS, chiar cu ambițiile sale foarte mari, nu va fi suficient pentru a aborda problemele cu care ne confruntăm în acest domeniu. Pentru că și statele de pe plan mondial care au o contribuție foarte mare la acest domeniu trebuie să contribuie și ele, nu doar Europa. Aviația va crește mai mult în alte zone ale mapamondului decât în Europa. Și, uh, în mod proporțional, contribuția Europei la această problemă va scădea. Pentru o problemă globală, pentru un impact global, avem nevoie de acțiuni globale. În iunie anul acesta a avut loc o discuție foarte controversată cu privire la exclusivitatea Corsia, drept singura măsură bazată pe piață pentru a aborda emisiile CO2 în aviația civilă internațională. Majoritatea statelor din Consiliul ICAO, sprijinit de a include în uh, rezoluția următoarei uh, uh, adunări ICAO, deci se spune în această rezoluție că Corsia este exclusivă. Statele europene s-au exprimat împotriva acestei idei. Consiliul ICAO a propus următorul text. Citez. Se determină că Corsia este singura măsură globală bazată pe piață care se aplică emisiilor de CO2 pentru aviația internațională, așa fel încât să se evite o posibilă aplicare fragmentară sau uh, dublată a unor măsuri bazate pe piață de la nivel statal sau regional închid citatul. Este foarte probabil ca rezoluția să fie adoptată după cum uh, este ea propusă de către adunare. De aceea sunt și eu foarte îngrijorat, ca și dumneavoastră, domnule președinte, și sunt de acord cu scrisoarea pe care ați trimis-o Comisiei în iulie. Este esențial ca Europa să fie pregătită așa cum trebuie pentru aceste uh, evenimente din Montreal. Vreau să vă asigur că Comisia este pregătită să acționeze în uh, conformitate cu prevederile din directiva ETS. În scurt timp, Comisia va desfășura o evaluare aprofundată a schemei Corsia și până la sfârșitul anului viitor va prezenta Uniunii Europene, colegiuitorilor europeni, um, un raport. Parlamentul, ca uh, și colegiuitor, alături de Consiliul Uniunii Europene, va decide în baza raportului nostru cum să punem în aplicare Corsia în Uniunea Europeană în contextul de directive ETS. La adunarea generală ICAO este esențial să îi asigurăm pe partenerii noștri terți că suntem um, hotărâți să punem în aplicare Corsia, dar în același timp trebuie să subliniem faptul că trebuie să putem pune în aplicare Corsia în conformitate cu um, prevederile directivei ETS. Ca parte a pregătirilor noastre pentru adunare, Comisia va adopta astăzi o poziție, o propunere de poziție a Uniunii Europene cu privire la um, textul care vizează exclusivitatea din rezoluția adunării. Această propunere va face un apel ca statele europene să ia toate măsurile necesare în așa fel încât Europa să își onoreze toate angajamentele legale și politice. Textul propunerii comisiei vă va fi transmis în scurt timp Parlamentul European. După cum ați spus și dumneavoastră în scrisoarea dumneavoastră, trebuie să protejăm autonomia procesului decizional din Uniunea Europeană. Convenția de la Chicago recunoaște în mod expres dreptul fiecărui stat contractant să aplice în mod nediscriminatoriu legile și regulamentele sale navelor din toate statele. Așadar, Europa ar trebui să își protejeze um, marja de manevră în momentul în care adoptă legislație în acest domeniu. Poziția Uniunii Europene a fost uh, întotdeauna în negocierile internaționale aceea de a-și menține prerogativa de a avea o abordare mult mai ambițioasă în ceea ce privește standardele de mediu. Stimați membri ai Parlamentului European, înainte de a încheia, aș dori să spun câteva cuvinte despre eforturile întreprinse de Comisie pentru a reduce amprenta de mediu și a decarboniza sectorul transporturilor. M-ați invitat să vă vorbesc despre adunarea generală ICAO și despre Corsia, dar vreau să vă aduc aminte că Corsia este doar un element dintre multe altele care contribuie la reducerea emisiilor. Pe lângă mecanismele bazate pe, pia- pe piață, cum sunt Corsia și ETS, Uniunea Europeană optimizează spațiul european, uh, spațiul aerian european prin SESAR și prin Single European Sky. Am reușit să economisim astfel peste 2,6 milioane de tone de CO2 din 2014 și în momentul în care intră în aplicare Single European Sky, vom putea reduce emisiile carbon și mai mult, dar acest, această inițiativă este blocată deja mai mulți ani de către statele membre în Consiliu. De asemenea, sprijinim acțiuni în domeniul, cercetă, în domeniul cercetării și dezvoltării și în dezvoltarea unor mm, prototipuri de nave aeriene mai eficiente. Noi dorim să punem în aplicare programul Clean Sky, și astfel să accelerăm introducerea de noi tehnologii în uh, intervalul 2025-2035. Până în 2050, 70% din flota aeriană care există la ora actuală va fi înlocuită cu nave care folosesc tehnologii Clean Sky 2. Cred că sunt și alte măsuri eficiente care pot fi utilizate. La ora actuală, combustibilul um, uh, de aviație sustenabilă sau SAF este 0,05% uh, Însă există un potențial foarte mare pentru extinderea domeniului SAF și pentru a decarboniza și mai mult sectorul aviației. Trebuie să furnizăm un cadru legal previzibil pentru a stimula investițiile în producție și inovație și astfel cred că vom putea accelera tranziția. În această perioadă de tranziție între cele două comisii nu pot să fac niciun fel de angajament, nu pot să-mi iau niciun fel de angajament ferm vis-a-vis de agenda noastră de politici pe viitor, însă cred că transformarea în realitate a pieței combustibililor sustenabile în aviație trebuie să fie una dintre soluțiile pe care le vom aborda. În așa fel încât să atenuăm impactul, climatului, impactul asupra climatului din partea aviației internaționale, Europa va acționa la adunarea ICAO în așa fel încât să creștem nivelul de ambiție. Acest nivel de ambiție trebuie să fie crescut la nivelul tuturor elementelor din uh, coșul de măsuri nu doar în ceea ce privește unul sau altul. Și în același timp trebuie să încurajăm progresul tehnologic și inovarea, în uh, strânsă colaborare cu industria. În plus, Europa va sublinia cât de importantă este integritatea de mediu, pentru că este o prioritate cheie pentru noi, pentru deciziile și evoluțiile viitoare. În încheiere aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte și onorabil membri ai Parlamentului. Thank you very much. Mulțumesc, v-ați respectat uh, timpul, a fost perfect. Din punct de vedere al conținutului vom vedea împreună cu coordonatorii. Să începem, deci, cu prima rundă, cu întrebările coordonatorilor. Două minute pentru fiecare și am să vă rog uh, pe toți să respectați timpul alocat. Începem cu PP-ul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule director general. Două enorme probleme există cu Corsia. Uh, ICAO, care a dezvoltat Corsia, uh, este un organism al ONU și am să-l citesc pe Antonio Gutierrez, secretarul general al ONU. Sol- el solicită tuturor statelor și tuturor sectoarelor economice să prezinte planuri în septembrie 2019 pentru ca până în 2030 uh, emisiile de CO2 să fie reduse cu 45% și până în 2050 să obținem neutralitatea uh, climatică. Asta este uh, ceea ce își dorește domnul Gutierrez. Practic, domnul Gutierrez ar trebui să-și tragă de urec propria organizației ICAO, trebuie spus. ICAO este mai rea decât Bolsonaro și Trump împreună. Dacă ne uităm la fapte, sectorul aviatic este cel care este cel mai îndepărtat de acest obiectiv menționat de secretarul general al ONU. Emisiile cresc drastic la nivel mondial, nu se reduc deloc și uh, Corsia nu va Uh, nu va veni cu obligativitatea reducerii emisiilor. Nu e prevăzută nicio emisie. Iar limitarea creșterii emisiilor nu va funcționa pentru că uh, instrumentul pe care l-au ales, uh, offset, atenuarea emisiilor sau compensarea emisiilor, nu funcționează pentru că este plin de lacune. Deci este exact opus față de ceea ce cere secretarul general. Și sunt destul de dezamăgit că domnul director general nu a avut o poziție critică. A doua mare problemă are de-a face și cu drepturile Parlamentului. Noi, prin codecizie, am decis să includem aviația în um, comerțul de certificate de emisii. Și decizia pe care am luat-o este mult mai puțin ambițioasă față de alte sectoare. Mă întreb cum o să-i explic unui muncitor din uh, siderurgie uh, că uh, în sectorul lui trebuie reduse emisiile cu 43% și că s-ar putea să-și piardă locul uh, de muncă, pe când în aviație nu se întâmplă același lucru. Unii cer și mai mari reduceri uh, și ajung la final, spune domnul Lize. Deci cred că este inacceptabil și deci nu este acceptabil în niciun fel de condiție și avem nevoie de cuvinte mult mai clare din, clare din partea comisiei, mult mai clare decât cele pe care le-am auzit astăzi. Vă mulțumesc și îmi cer scuze, dar uh, timpul presează. Doamna uh, Guteland, în numele SND. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Comisiei pentru oportunitatea de a avea acest dialog. Pentru grupul SND este clar că uh, lupta împotriva schimbărilor climatice solicită reduceri din partea tuturor sectoarelor, mai ales din partea aviației. Ideea în spatele Corsia nu e rea, e logic să ai un sistem global pentru o problemă globală. Însă, există lacune cruciale în uh, modul în care este propus acest sistem uh, și în care se dorește punerea în aplicare. Nivelul de ambiție este uh, mult prea redus, uh, inclusiv acest sistem de credite de offset. Și pare nebunesc, dar Corsia permite petrol curat ca carburant alternativ ce face acest uh, uh, petrol curat? Ce face Corsia pentru a elimina această lacună uh, climatică? De asemenea, se vor um, se pune accentul numai pe Corsia ca un uh, sistem unic la nivel global și practic astfel se exclude ETS-ul european. Uh, ce veți face pentru a vă asigura că uh, sistemul Corsia nu va submina uh, ETS-ul european și uh, cum veți influența comportamentul celorlalte state față de noi? Și o ultimă întrebare. Suntem aici să discutăm Corsia, dar să ne fie clar, noi nu facem suficient în Europa pentru a ne reduce propriile emisii toate studiile arată că aviația este puternic subtaxată. Aș vrea să um, vă întreb dacă considerați că derogarea sau scutirea de taxă pentru carburant în aviație este justificată și dacă veți face ceva pentru a elimina această um, lacună. Mulțumesc! În numele Renew Nils Torvalds. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc domnului director general uh, pentru prezență, chiar dacă um, discuția s-ar putea să nu fie foarte uh, confortabilă. După cum știți, rezerva noastră principală în acest domeniu este că formularea în rezoluția Corsia, din punctul nostru de vedere, subminează uh, integritatea sistemului european ETS. Comisia va insista ca toate statele membre fie să respingă propunerea, fie să-și exprime rezerve față de această propunere dacă nu se reușește respingerea și care sunt uh, eventualele uh, consecințe concrete pe care le uh, prevedeți pentru ETS Um, în urma acestui uh, text, pentru că ați văzut uh, textul vorbește despre un sistem unic Corsia și practic exclude sistemul uh, ETS european. Mi-aș dori să avem răspunsuri cât se poate de clare la aceste întrebări. Mulțumesc pentru vers Bas Eichhout. În partea dreaptă, spune domnul Eichhout, în mod surprinzător. Bună dimineața și vă mulțumesc, domnule Hololai, pentru intervenția dumneavoastră. Cred că ați auzit deja din partea colegilor că non-evoluțiile de la ICAO sunt îngrijorătoare. Și ce aș vrea să știu cât de puternic reacționează Comisia. Avem senzația că Comisia își dorește atât de mult să ajungă la o soluție globală, și bineînțeles că suntem cu toții de acord că preferăm o soluție globală, pentru că e mai bine dacă toată lumea avansează. Însă, progresul la ICAO a fost atât de mic, cu propuneri de decizii atât de ciudate, încât considerăm că a venit timpul ca Uniunea Europeană să arate ICAO că ia în serios acțiunea climatică în domeniul aviației, chiar dacă nu se fac progrese la ICAO. Deci că suntem dispuși să mergem dincolo de propunerile lor și asta înseamnă o respingere cu forță a um, formulării actuale și anume că um, Corsia să fie singurul sistem. Trebuie să transmitem un semnal clar că Europa va uh, veni cu o rezervă. N-ați spus nimic clar în acest sens. Mi-aș dori uh, o, o, un angajament clar. Și, de asemenea, am spus întotdeauna, participarea noastră depinde de uh, integritatea uh, regulilor din punct de vedere al mediului. Asta este modul în care am formulat întotdeauna lucrurile. Iar acest lucru uh, pare să fie subminat dacă uh, mergem la Montreal, la ICAO. Credeți că regulile actuale uh, privind offsetting-ul sunt asigură această integritate, pentru, mm, integritate la nivel climatic? Eu nu cred că este cazul. Și același lucru pentru regulile privind carburanții alternativi. Avem nevoie de o poziție mai puternică a Comisiei Europene în fața ICAO și mi-aș dori cuvinte mai clare din partea domnului Holele în acest sens. Mulțumesc în numele uh, ID Silvia Sardone. Se pare că nu este prezentă. Altcineva din partea grupului ID? Nu? Bun, atunci um, în numele ECR, domnul Vondra. Mulțumesc. Câteva puncte pe scurt. Întâi, emisiile de CO2 sunt o problemă globală și necesită o soluție globală. Ar trebui să ne bucurăm că există Corsia și, bineînțeles, Putem solicita să se facă mai mult, însă cred că, în general, e foarte bine că există ICAO ca organizație la nivel global și că încearcă să găsească soluții. În al doilea rând, care sunt uh, pârghile noastre dacă nu suntem mulțumiți de modul în care funcționează lucrurile la ICAO. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a-i convinge să facă mai mult? Din punctul meu de vedere, e mai bine să facem lucrurile la nivel uh, global. Uniunea Europeană nu poate să facă progrese numai cu soluții locale. Apoi, Uniunea Europeană a investit mult în liberalizarea industriei aviatice în ultimele decenii. Din cauza acestei liberalizări, aviația este acum accesibilă tuturor în Europa. Eu îmi amintesc în urmă cu 20 de ani luau avionul numai bogații. Deci dacă promovăm această agendă în continuare la nivel local în Uniunea Europeană, impactul va fi că aviația și transportul aerian va fi din nou numai pentru bogați. Deci, um, ce intenționează să facă Comisia pentru a menține acest mijloc de transport accesibil uh, omului de rând? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Silvia Modic în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule director general, uh, pentru cele spuse ce am ascultat astăzi uh, sau ce au spus colegii este corect. Nu e suficient de ambițios. Avem senzația că se dorește chiar și diluarea acestui sistem care deja nu este deloc uh, ambițios. Este clar și recunosc că este o mare provocare. Sectorul aviației este o piață globală și avem nevoie de o abordare globală. Și asta constituie o provocare în ceea ce privește carburanții alternativi. Dacă o țară solicită pe teritoriul său carburant uh, sau biocombustibil. Asta înseamnă că se folosește mai puțin kerosen și până la urmă um, acest lucru va duce la o creștere a emisiilor. O întrebare, domnule director general. Cum ne putem asigura că măsurile de compensare chiar vor duce la reducerea emisiilor. Pentru că știm că ar putea, am putea lua și alte măsuri, de exemplu taxarea. Uneori, emisiile dintr-un sector pot fi compensate de reduceri din alte sectoare. Însă, noi trebuie să putem reduce volumul total. Am putea folosi poate o taxă pe kerosen. Ar fi asta o posibilitate? De exemplu, un om obișnuit care are o mașină și... Uh, da, de ce uh, taxăm uh, mașinile și nu și kerosenul? Mulțumesc! Thank you very much. Uh, to the Mulțumesc uh, coordonatorilor. Uh, încheiem uh, prima rundă. Întrebările au fost foarte concrete. Știu că sunteți într-o perioadă de tranziție cu constrângerile aferente, dar ne bazăm pe dumneavoastră să ne clarificați cât mai bine propunerea și poziția Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte și le mulțumesc coordonatorilor pentru întrebări și comentarii. După cum ați spus, pe bună dreptate, nu sunt uh, întrebări ușoare. Am să încerc să răspund cât se poate de bine. Sistemul Corsia. Este el perfect? Nu. Cu siguranță nu. Ce avem acum este însă singurul uh, sistem global existent. Și uh, a durat mult să ajungem până, uh, până unde am ajuns astăzi. Și da, există lacune, există elemente care pot fi îmbunătățite. Însă, după cum știți, în, în negocierile internaționale, trebuie să ținem cont de pozițiile diferitelor regiuni. Și după cum am spus uh, de la bun început, Europa a cerut un maxim de ambiție, însă Europa nu este în majoritate. Și important este să obținem o majoritate dispusă să implementeze acest uh, sistem. 81 de țări, 76% din emisii uh, ar fi vizate. Și cred că este un răspuns la o provocare globală și da, ar putea fi un răspuns mai ambițios și asta încercăm și noi să facem, însă aici suntem astăzi și mi se pare foarte important ca acest sistem să înceapă să fie implementat și noi să uh, ne asumăm implementarea, astfel încât țările care au potențialul cel mai mare de emisii să folosească sistemul și să nu caute căi de a levita. Deci avem nevoie de asta pentru a putea face progrese la nivel global. Cred că asta este situația actuală. Noi continuăm să depunem uh, presiune, este clar acest lucru, dar Trebuie um, recunoscut că sistemul nu este perfect, însă este în continuare singurul. Acum, subiectul principal astăzi a fost uh, acea exclusivitate, faptul că ar fi un singurul sistem. Și mulțumesc președintelui că a menționat faptul că am unele constrângeri de ordin juridic Însă cred că am încercat uh, și să mm, fiu destul de clar în, uh, în uh, intervenția mea inițială. Rezoluția ICAO nu este obligatorie din punct de vedere juridic și deci nu necesită conformitatea prin, de către Uniunea Europeană. Însă, uh, o interpretare mai largă a clauzei de exclusivitate ar putea fi ca uh, sistemele existente să cadă sub corsia și să nu existe alte uh, sisteme sau alte tipuri de legislație, cu excepția legislației pentru traficul uh, intern. După cum spuneam, poziția Comisiei este să-și mențină pozițiile obținute și să uh, mențină însă și autonomia UE de a legifera. Nu vom face compromisuri la acest nivel și asta este foarte, trebuie spus foarte clar. De asemenea, facem apel la statele membre să acționeze la ICAO într-un mod care să nu oblige sau să asume angajamente în numele Uniunii Europene. Colegiul astăzi, dar încă nu a făcut-o, va uh, propune uh, o poziție comună privind uh, formularea referitoare la exclusivitate uh, din această rezoluție. Deci nu pot să vă spun mai mult în acest sens, tocmai de aceea. Uniunea Europeană trebuie să aibă un spațiu de politici sau o marjă suficient de mare pentru a-și urmări propriile uh, politici. Pentru asta vom uh, lupta și um, în acest sens vor fi și uh, de, amendamentele depuse de, sau solicitate de comisie. Mai clar decât atât nu pot fi acum fără să îmi depășesc limitele și constrângerile. Cred că veți putea să trageți propriile concluzii. Am fost de asemenea foarte atent la ceea ce au spus uh, coordonatorii și uh, știu foarte bine care este poziția comisiei uh, dumneavoastră când vine vorba de exclusivitate. Câteva din celelalte puncte Am să încerc să răspund. Unul dintre ele se referea la combustibilii alternativ la uh, combustibilul uh, în aviație, aș vrea să subliniez că în acest caz am vrea să ne asigurăm că se respectă condițiile de eligibilitate pentru carburanți cu emisii scăzute. Iar ele încă nu au fost uh, definite la ICAO și am vrea ca ele să meargă cât se poate de departe în ceea ce privește nivelul acestora, deci să fie de bună calitate. nu se va acest subiect nu se va discuta la prima adunare, uh, ci uh, în următorii trei ani. În orice caz, um, acest uh, element referitor la carburant nu ar avea un efect material. Posibilitatea ca combustibil fosil să fie eligibil este destul de redusă și, în plus, având în vedere pozițiile și standardele Uniunii Europene, um, este clar că nu um, vor fi uh, eligibili carburanții fosili. Vrem să ne asigurăm că nu vom avea de, fa- de a face cu astfel de situație, dar este clar că negocierile încă nu au început. Apoi, în ceea ce privește compensarea, offsetting-ul um, menționat și de uh, vicepreședintele Comisiei. Regulile în general sunt considerate de către experții europeni ca fiind destul de bune. Um, organismul consultativ tehnic, deci cel care decide care compensații sunt uh, acceptabile, este Um, constituit din experți independenți, deci trebuie să avem încredere în ei. Vom monitoriza însă cu atenție munca noastră. Prima listă de compensații uh, urmează să intervină la, început, la sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020. Și aici uh, poziția noastră a fost foarte clară de la bun început că ne dorim uh, aceste, ca aceste compensații să fie de calitate și vom face eforturi în acest sens. Deci, mesajul dumneavoastră este clar, dar cred că poziția noastră a fost consecventă. Încă o dată, aici cred că rezultatul general nu depinde numai de Uniunea Europeană, ci cum, însă, cum am spus de mai multe ori, datorită intervenției europene, am putut să avem un rezultat mai ambițios. Um, Poate ar fi bine să răspund și întrebării referitoare la impozitarea carburanților, dacă aceasta ar putea fi o posibilitate sau o măsură suplimentară de adoptat. Din nou, sunt într-o poziție destul de dificilă pentru că nu pot anticipa ceea ce intenționează să facă următoarea comisie. Acesta reprezintă un lucru pe care îl va stabili viitoarea comisie, deci e prerogativa lor, și chiar dacă sunt un reprezentant al Comisiei, în acest moment nu pot să anticipez ceea ce urmează colegii să decidă pe viitor. Însă, ați auzit cu siguranță ce a spus uh, președintele nou ales al Comisiei în discursul său în Parlament. Domnia sa a spus că dorește să aibă ambiții uh, importante în ce privește combaterea schimbărilor climatice și asta va include toate sectoarele, inclusiv aviația. În comisie, de asemenea, se mai discută despre trecerea la un vot cu majoritate calificată pentru adoptarea scutirilor sau modificărilor directivei și uh, noilor norme de impozitare. De aceea, um, noul președinte al Comisiei consideră că ar fi bine să trecem la un vot calificat. În orice caz, se au în vedere diverse posibilități. În momentul acesta nu pot decât să vă spun că toate opțiunile se află pe masă pentru a fi examinate și vom afla, bineînțeles, ce va hotărâ președintele Comisiei împreună cu eh, colegii domniei sale și cu colegiuitorul ce opțiune va alege, vom vedea. De asemenea, cred că este foarte important să examinăm acele posibilități, acele opțiuni pe care le-am descris mai devreme în discursul meu introductiv, în special acelea care înlocuiesc uh, cu adevărat cherosenul, care chiar aduc carburanți uh, durabili pe viitor. Europa trebuie să fie cea care arată calea, cea care îi îndrumă pe ceilalți și care dă dovadă de ambiție serioasă în ce privește dezvoltarea de carburanți durabili. Noi chiar avem un rol de jucat și, sigur, nu există soluții la îndemână, soluții facile. Avem uh, mult de lucrat aici, dar noi trebuie să fim cei care deschid calea, așa cum am făcut-o până acum. Trebuie să fim convinși că trebuie să avem acest coș de măsuri la dispoziție, adică să avem uh, diverse măsuri inclusiv pentru cercetare și dezvoltare. Și cum spuneam mai devreme, faptul că fiecare aeronavă din spațiul economic european trebuie să străbată mai mulți kilometri decât ar trebui din cauza fragmentării spațiului aerian este un lucru revoltător. Nu suntem în stare nici măcar să adoptăm un cer unic european pentru că nu avem destulă voință politică pentru a elimina această fragmentare. Ei, eu spun că, iată, o altă posibilitate prin care putem să reducem ambrenta de mediu a aviației și un lucru la care merită să ne gândim. A mai fost o întrebare de la un coordonator de la ECR, domnul Vondra, a întrebat dacă aviația poate să rămână accesibilă și pe viitor celor care vor să se deplaseze. Sigur că da, pentru că să zbori uh, înseamnă să fii conectat, iar uh, conectivitatea este foarte importantă. Eu vin dintr-o țară unde nu puteam uh, să ne conectăm, nu exista așa ceva până acum 30 de ani, deci știu ce înseamnă asta. Însă, pentru ca aviația să continue să se dezvolte, trebuie să merite acest lucru și trebuie să își reducă amprenta de mediu. Deci răspunsul meu este categoric da, însă pentru ca aviația să continue să funcționeze, să primească autorizațiile necesare, trebuie să facă dovada angajamentului în sensul reducerii emisiilor. Cred că au fost și întrebări la care n-am răspuns, pe care le-am scăpat din vedere, dar am să mă opresc aici, domnule președinte. Very much. Thank you for Mulțumim foarte mult și mulțumim pentru că ați remarcat că în această comisie avem o majoritate a grupurilor politice interesate de problema clauzei de exclusivitate a riscului pe care îl aduce. Înțeleg că problema este și la Consiliu, nu doar la comisie, pentru că la Consiliu sunt statele membre și acolo e nevoie de o acțiune colectivă. Va trebui să punem presiune în continuare pe diversi actori implicați pentru a ne asigura că ceea ce dorește marea majoritate aici se va realiza, anume că nu ne asumăm niciun risc, nu ne periclităm niciun fel propria capacitate de legiferare. Mergem la a doua rundă de întrebări acum, intervențiile spontane. Dacă sunt uh, eurodeputații uh, care doresc să pună întrebări, vă rog să-mi spuneți. Secretarul vă va nota numele. Începem cu domnul Volken de la Socialiști și Democrați. Vielen Dank für die Ausführungen und dass Sie heute hier sind. Mulțumesc uh, pentru intervenția dumneavoastră și pentru prezență. Cred că nu e exagerat să spun că suntem dezamăgiți de uh, progresele care se fac, mai ales având în vedere sutele de mii de tineri care ies în stradă să uh, protesteze. Această propunere, acest document este o lovitură pentru cei care luptă împotriva schimbărilor climatice. Ați spus că documentul este, nu este perfect. Așa este. Și încă cum? Încă Corsia încearcă să elimine sisteme regionale care funcționează bine. De unde și această formulare cu exclusivitatea? Uh, tocmai de aceea, pentru Parlamentul European este inacceptabil acest text. Ați făcut câteva declarații care mi-au creat confuzie. Deci, câteva întrebări. Cu această regulă a exclusivității ar fi în continuare posibil ca în Uniunea Europeană să se taxeze cherosenul? Și dacă da, cum? Numai pentru zborurile naționale? Numai pentru zboruri între statele UE? Sau pentru zboruri către și din statele membre, către state terțe? Știu că aveți uh, obligația de confidențialitate, deci nu vă întreb ce planificați, ci ceea ce este posibil din punct de vedere juridic. Mulțumesc! follow -up. Mulțumim pentru această întrebare concretă. Vă rog să nu ezitați. Sigur, nu vreau să pun presiune pe dumneavoastră, uh, mai mult decât trebuie, dar vă rog să nu ezitați să puneți astfel de întrebări. Acesta e rolul comisiei noastre. De la Verzi acum, doamna Paulis, și uh, vă amintesc că aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați uh, explicat cât de gravă e situația Corsia, după cum știm, reprezintă o modalitate de compensare și, practic, Corsia nu este o opțiune viabilă pe viitor, pentru că nu vine cu emisii zero și uh, nu are deloc în vedere nivelurile superioare ale atmosferei. Nici o altă schemă, de fapt, nu le are în vedere. Așadar, o întrebare concretă. Aveți vreo estimare cu privire la terenul arabil uh, Um, care ar fi necesar pentru biocombustibil sau nivelul de energie uh, pe care trebuie să o consumăm pentru a produce acest kerosen pe viitor. Și ați spus că nu avem majoritate în contextul global. Păi, tocmai de asta e și mai important ca noi măcar să introducem taxa pe kerosen. Poate că ați observat uh, că deja se strâng semnături în acest sens. Uh, prin inițiativa cetățenească și ar trebui să includem în această schemă toate zborurile care intră în UE pentru a da un exemplu la nivel internațional, pentru că acea este, aceasta este datoria noastră și rolul nostru istoric. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Deli, de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep spunând prin spunând că toate sectoarele trebuie să contribuie la reducerea emisiilor. Mie mi se pare, după ce am ascultat ce s-a spus în această dimineață, că sunt sectoare care nu vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 și încep cu clauza exclusivității. Uh, Uniunea Europeană nu poate accepta acest text prin care Corsia este singura măsură globală bazată pe piață, pentru că asta sfidează, uh, anulează tot ce a făcut Uniunea Europeană și toate încercările de a reduce emisiile de CO2. De ce este singura măsură globală? Pentru că, cu tot respectul, noi uh, nu stăm cu mâinile în sân pentru că noi, atunci când am uh, discutat despre ETS, uh, chiar am făcut eforturi. Și mai sunt încă două chestiuni uh, pe care vreau să le aduc în atenția Comisiei. Putem spune că prin Corsia ICAO face o încercare modestă de a reduce impactul climatic al aviației internaționale, dar numai dacă regulile sunt adoptate în mod adecvat. S-a vorbit foarte mult despre offset, despre compensări și prea puțin despre dubla uh, contabilitate, contabilizare. Pentru că înțeleg că și zborurile interne trebuie avut în vedere în scenariul global, pentru că nu putem accepta um, Corsia ca singura soluție, pentru că nici măcar nu rezolvă scopurile pe care vrem să ni le atingem. Mulțumesc. Acum de la Renew, doamna Trie Lunar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, reducerea de emisii de CO2 reprezintă o miză majoră pentru sănătatea cetățenilor europeni și a copiilor lor. Înțelegem rezerva de care trebuie să vă prevalați, nu puteți să încălcați uh, rezerva de confidențialitate în ce privește rezoluția. Însă, având în vedere pregătirile pentru următoarea adunare generală a ICAO și pentru mai multă transparență, cred că ar fi esențial ca dumneavoastră de la Comisia Europeană să ne puteți uh, dezvălui în termenul cel mai scurt, nouă celor din Parlament, documentele pregătitoare pentru această adunare. Mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări? În ce privește ultima chestiune, schimbul de documente. Firește, toate grupurile sunt uh, de acord cu orice măsură care ar crește transparența și ar încuraja schimbul de documente între noi și direcția dumneavoastră. Ar fi un lucru mai mult decât binevenit. Noi cu toții considerăm că transparența ne ajută să avem uh, o mai mare claritate și să evităm neînțelegerile. Așadar, vă rog să răspundeți la chestiunile care au fost ridicate, taxare, transparență și ce a spus doamna Dali. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și vă mulțumesc uh, celor care ați pus întrebări suplimentare. Dacă îmi dați voie, aș vrea să încep cu disponibilitatea documentelor. Toate documentele care au fost înaintate pentru pregătirea participării noastre la adunarea generală sunt publice, pentru că am uh, publicat acea notă de informare uh, și dacă doriți, putem să vă transmitem și dumneavoastră imediat ce Colegiul Comisarilor o va adopta. Chiar astăzi, sper. Încă o dată, opiniile pe care le-ați exprimat cu privire la exclusivitate au primit un răspuns în intervenția mea anterioară, cred, destul de clar. Repet, și vă rog încă o dată să dați dovadă de înțelegere în ce privește faptul că eu trebuie să respect niște constrângeri uh, și să dau dovadă de rezervă. Nu pot să fac comentarii ulterioare. În ce privește impozitarea și exclusivitatea. Problema exclusivității ca atare nu are nimic de a face cu capacitatea de a impune taxe în Uniunea Europeană. Dacă se hotărăște acest lucru, dacă aceasta este voința politicienilor, o vom putea face într-un mod nediscriminatoriu. Acum că trebuie să tindem către un nivel de emisii zero este, bineînțeles, un lucru cunoscut și uh, măsurile pe care le avem uh, astăzi în vigoare nu sunt suficiente. Este clar că va trebui să venim cu măsuri suplimentare în timp. Carburanții sustenabili uh, joacă un rol important în aviație pentru că ne ajută să scădem emisiile la nivelul zero. Fără acești uh, carburanți uh, sustenabili nu am putea să atingem un nivel zero de emisii. Singura problemă care mai rămâne, dubla contabilizare. avem uh, nevoie de ajutorul celor care au negociat la Paris, pentru că acolo articolul 6 din acordul de la Paris uh, ne poate, ne poate servi. Putem uh, să încurajăm ICAO să respecte acest articol și compensațiile care există pe piață nu se referă strict la aviație. Putem însă să ne folosim de ele pentru a introduce norme mai stricte în Corsia. Deci trebuie să mergem în, mână în mână dacă vrem să facem progrese. Cam atâta cred că pot să vă spun în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări din partea coordonatorilor, pentru că mai avem încă 10 minute pentru acest schimb. Coordonatorii doresc să revină cu o întrebare suplimentară. Peter Liză. Ja, ich möchte doch mal in... Da. Aș dori să întreb pe domnul Hololei următorul lucru. A citat-o pe doamna președintea Comisiei și aș vrea să știu cum interpretează acest lucru. Vrem să avem neutralitate climatică în 2050. Însă, în același timp, uh, ați subliniat importanța Corsia ca instrument. Trebuie subliniat, din nou, Corsia nu reduce deloc emisiile din aviație. Și avia, emisiile suplimentare sunt compensate cu măsuri mm, nu foarte sigure, deci vom avea o creștere enormă a emisiilor. Dacă vrem în continuare să fim neutri din punct de vedere climatic, uh, Asta nu înseamnă că în domeniul siderurgic, chimic, um, asta înseamnă că ar trebui să facem mult mai mult în domeniul siderurgic, chimic, uh, la nivel de menajuri, pentru a de menaje pentru a elimina uh, cât, pentru a reduce cât mai multe emisiile. Trebuie spus clar, domnule director general Cursia, nu este o soluție bună. Bun, poate că din punct de vedere politic este nevoie să continuăm într-un fel sau altfel uh, um, la ICAO, însă este foarte diferit de linia pe care ne-a prezentat-o uh, doamna președinte a Comisiei uh, von der Leyen. Mai sunt alte întrebări de la socialiști democrați? Nu? De la Renew? Nici? De acolo? De la Vers? Da. Domnule Eichhout. Eu aș vrea să insist pe lângă domnul Hololai în ce privește această problemă juridică. Colegul meu, Nils, a spus că nu ne putem ascunde tot timpul în spatele regulilor ICAO. Deci vrem să știm foarte clar din punct de vedere juridic dacă se adoptă Corsia, ce înseamnă asta pentru Europa, pentru că știm că avem schema ETS pentru zborurile intraeuropene, dar un zbor în, dintre Franța și Germania este unul internațional sau nu? Noi spunem nu, este un zbor intraeuropean, dar din punct de vedere juridic trebuie să existe un punct de vedere. În al doilea rând, oprim ceasul pentru că dacă acest uh, lucru este insuficient, trebuie să luăm măsuri în ce privește zborurile care intră uh, în UE și ies din UE. Putem face acest lucru când se adoptă acest nou sistem, trebuie să știm de punct de vedere juridic foarte clar ce putem face și asta nu are nimic de a face cu secretele ICAO. Pur și simplu trebuie să știm uh, la Parlamentul European ce posibilități avem din punct de vedere juridic. Deci vă rog să nu vă ascundeți în spatele ICAO și să evitați răspunsul. Alte grupuri? De la ID? Sunteți de la ID? Nu. Doar coordonatori, vă rog de la ECR? GUE? Nu sunt alte întrebări. Vă rog să răspundeți la ultimele două întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată le mulțumesc celor care au încercat să mă pună în încurcătură cu întrebările lor. Neutralitate până în 2050 în ce privește emisiile de CO2. E clar că nivelul de ambiție crește și la asta m-am referit când am spus că mesajul uh, noului președinte al Comisiei este unul foarte clar. Corsia. Acum, eu nu o să spun că mm, Corsia e un uh, sistem rău, doar unul imperfect. A fost agreat în 2016 și uh, încă nu l-am implementat. Noi, în Europa, niciodată nu ne-am gândit că Corsia o să fie singurul lucru pe care îl facem, pentru că facem și multe alte lucruri. Tot timpul am vorbit despre un coș de măsuri, o combinație de măsuri. Corsia este doar un element din aceste măsuri și e clar că dacă vrem să ne realizăm ambițiile pe care ne le-am fixat pentru noi înșine, în acest coș de măsuri, trebuie să adăugăm măsuri, ambiții suplimentare. Totodată, Corsia va ne va ajuta să reducem emisiile de CO2. Însă dacă nu adoptăm Corsia, nu adoptăm niciun fel de sistem global, putem să fim perfecți în Europa, dar lumea mai mare, restul lumii va fi una va fi foarte departe de perfecțiune și am tot spus uh, și Comisia a spus că avem nevoie de un sistem global pentru a răspunde unei provocări globale. De aceea trebuie să încercăm să avansăm cu această corsia. Și uh, avem nevoie de țările cu cea mai mare creștere a acestui sector, iar aceste țări nu sunt neapărat din Europa. Trebuie, sigur, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Va fi foarte dificil, drumul care ne așteaptă este unul extrem de sinuos, nu-i nicio îndoială. Dar sigur, Corsia și ETS, cum spuneam mai devreme, vor fi revizuite în timp. Iar uh, existența lor simultană, analiza uh, coexistenței lor, domnule președinte, va trebui să se facă din mers. Eu nu cred că este imposibil ca cele două să existe în paralel, dar e adevărat că nu pot să mă bazez pe niciun fel de analiză științifică, nu vreau să fiu interpretat greșit ulterior. În orice caz, noi la asta lucrăm și întotdeauna am promis că, în conformitate cu directiva ETS, ne vom uh, achita la timp de sarcinile comisiei. Mulțumesc! Thank you very much. So we are at the end of the... Mulțumesc foarte mult! Am terminat așadar prima audiere de astăzi. Haideți să facem o pauză de 5 minute și vom reveni. Colleagues, oh my, wow, that's loud. Okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the uh, our... Stimați colegi, președintele nostru a trebuit să plece la o altă întâlnire, așadar îmi uh, revine mie ca unul dintre vicepreședinți să preia președinția acestei părți a uh, reuniunii noastre. Dacă se poate face liniște în sală, vă rog, mulțumesc. Urmează un schimb de opinie cu Comisia, cu DG Grow și cu DG Envy cu privire la constatările în urma verificării adecvării cele mai relevante legislații în domeniul substanțelor chimice și provocările, lacunele și punctele slabe identificate, între ei și RICI. Vom discuta cu cei doi reprezentanți de la Comisie. Am să îi dau Comisiei cuvântul. 10 minute pentru Comisie, 5 minute fiecare dintre dumneavoastră, vă rog. Întâi și întâi îi voi da cuvântul domnului Petinelli de la DG Grow și apoi îi voi da cuvântul domnului Sadauska, Sadauscas de la DG Envy. Domnul Petinelli are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Uniunea Europeană a început să lucreze acum 15 ani la substanțele chimice periculoase. Acțiunile la nivel european, la nivelul substanțelor chimice, au obiectivul de a asigura un nivel înalt de protecție al sănătății umane și al mediului, de asemenea și funcționarea eficientă a pieței interne. Cadrul uh, uh, legal actual vizează mai multe domenii, printre care se numără produsele uh, pentru consumatori, uh, pesticide, îngrășăminte, deșeuri, apă, etc. Din momentul în care sunt produse până în momentul în care sunt deversate din nou în mediu. Verificarea adecvării a încercat să răspundă la următoarele trei întrebări. Ce a realizat Uniunea Europeană în domeniul substanțelor chimice? Avem peste 40 de directive și regulamente și ne-am întrebat cum uh, se potrivesc ele și cum lucrează ele împreună. Apoi ne-am mai întrebat care sunt uh, punctele forte și punctele slabe ale, ale legislației noastre. Evaluarea noastră vizează toate punctele din procesul decizional – de la identificare până la o decizie sau măsuri de gestiune a riscului. Am analizat de asemenea și punerea în aplicare sau uh, asigurarea aplicării regulilor de către statele membre. Legislația RICI a fost publicată anul trecut și uh, se face și o revizuire pentru legislația RICI, iar cele două valori împreună acoperă întregul domeniu al chimicalelor în Europa. Evaluarea, verificarea adecvării concluzionează faptul că Sunt foarte multe substanțe chimice vizate, sunt, este o perioadă foarte lungă de timp uh, de când uh, ne aplicăm asupra acestui subiect și politicile și procesul nostru decizional sunt o sursă de inspirație pentru foarte multe țări din afara Europei procesul decizional la nivel european, armonizarea și standardele comune asigură un nivel egal de protecție pentru sănătatea umană și a mediului în întreaga Uniune Europeană. Acest lucru a consolidat și piața internă, de asemenea a crescut eficiența per total în ceea ce privește schimbul de bune practici și resurse. Însă am găsit și loc de mai bine, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea resurselor pentru punerea în aplicare și pentru asigurarea aplicării uh, legislației. De asemenea, există lucruri de mai bine în ceea ce privește cooperarea noastră. În ceea ce privește articolele importante în Uniunea Europeană, autoritățile publice au probleme în ceea ce privește asigurarea generală a protecției consumatorilor, precum și concurența loială între țările UE și non-UE. Aici se includ și vânzările online. Proporția de produse vândute online crește constant. Multe dintre aceste produse vin din străinătate. Agenții economici nu pot asigura faptul că produsele vândute pe platformele lor online nu conțin uh, substanțe chimice neautorizate, periculoase. Informațiile de, sigură, de siguranță și cu privire la hazarduri, de asemenea, sunt incomplete de multe ori sau lipsesc cu desăvârșire. Aplicarea regulilor depinde de buna lor înțelegere de către agenții economici și, dacă, și de faptul că aceștia sunt uh, capabili să țină pasul cu schimbările în legislație. Claritatea regulilor facilitează și crește conformitatea. Este important mai ales pentru agenții economici mai mici, care de obicei au probleme mai mari în acest sens datorită lipsei de resurse. Există totuși anumite ineficiențe în ceea ce privește evaluarea hazardurilor și riscurilor de către agențiile Uniunii, Euro- Europene. S-ar putea realiza îmbunătățirea eficienței dacă se fac astfel de valori în grupuri, nu în mod individual. Țările europene se vor confrunta cu anumite provocări datorită globalizării și datorită producerii unor chimicale în afara Europei. Alte provocări se datorează schimbărilor tehnologice rapide, de exemplu digitalizarea și creșterea accentului pus pe sustenabilitate. Contextul geopolitic și economic în continuă schimbare vor uh, reprezenta o provocare pentru Europa în ceea ce privește sustenabilitatea și o bună gestiune a chimicalelor și deșeurilor chimice. Trebuie să ne bazăm pe un nivel înalt al dezvoltării tehnologice din industria chimică europeană și pe forță de muncă foarte calificată. Piața noastră este una dintre cele mai mari din lume și regulile noastre apără consumatorii din Uniunea Europeană și le permite să facă, să facă alegeri informate. Consumatorii europeni au o mult mai mare încredere în siguranța produselor chimice produse în Uniunea Europeană decât în siguranța produselor chimice importate din afara Uniunii Europene. Uh, prin îmbunătățirea regulilor vom putea să creștem siguranța consumatorilor și, de asemenea, fiabilitatea pieței. Acestea fiind spuse, am să-i dau cuvântul colegului meu, Chestutis. Te rog, Chestutis. Mulțumesc, Carlo. În ceea ce privește protecția sănătății și mediului, evaluarea noastră ne arată că legislația noastră a dus la foarte multe realizări importante. De exemplu, expunerea cetățenilor la asbest, la bifenil policlorat și benzen s-a redus. În același timp, există totuși niște tendințe îngrijorătoare. De exemplu, populațiile de insecte și de păsări au scăzut foarte mult, în unele cazuri chiar cu 50% în ultimii 10 de ani. Există probleme cu fertilitatea bărbaților în Europa, incidența anumitor tipuri de cancer și boli în Europa crește. Toate aceste tendințe au cauze diverse și substanțele chimice sunt un uh, factor uh, probabil. Evaluarea noastră ne arată care sunt principalele provocări pe care trebuie să le rezolvăm. În primul rând, coerența măsurilor regulatorii. Trebuie să protejăm mai ales grupurile vulnerabile. De asemenea, lipsește o abordare orizontală și astfel se poate ajunge la o abordare inegală vis-a-vis -vis de aceste grupuri vulnerabile, mai ales în diverse sectoare, de exemplu în sectorul construcțiilor. În acest sector avem iarăși o verificare a adecvării, prin care dorim să vedem ce sinergii se pot face sau unde sunt lipsele de coerență. În al doilea rând, cum putem gestiona și identifica riscurile emergente. Aici e nevoie de atenție specifică. Am putea avea un sistem european de alertă timpurie, în așa fel încât uh, decidenții să poată să fie alertați la timp cu privire la aceste riscuri emergente. În al treilea rând, starea actuală a tehnologiei. Trebuie să îmbunătățim uh, colectarea de date cu privire la substanțele chimice, eh, substanțele azardoase, utilizarea lor și eh, ce se întâmplă cu ele de-a lungul lanțului de producție. În al patrulea rând, e nevoie să avem informare mai bună cu privire la aceste substanțe chimice, este util și pentru eh, economia circulară. În al cincilea rând, nu avem informații cum că există rezultate semnificative în ceea ce privește înlocuirea substanțelor chimice care reprezintă hazardele deci nevoie de mai multe um, progrese în ceea ce privește uh, înlocuirea acestor substanțe cu substanțe mai ecologice. După cum a spus și colegul meu, sistemul nostru este prin cele mai eficiente și de încredere în lume și garantează un grad înalt de protecție pentru cetățeni și ar trebui să fim mândri de el. Însă există, există anumite provocări care țin de uh, aspectele globale în iunie, Comisia a realizat o comisie la nivel înalt, în așa fel încât să discutăm viitorul politicii chimicalelor. Am primit informații foarte utile din partea diverselor părți interesate, iar aceste lucruri ne ajută în dezbaterea pe viitor. Doamna von der Leyen a subliniat deja în prioritățile sale nevoia de a aborda problema chimicalelor uh, care reprezintă hazarduri și perturbatorilor endocrini. Următoarea comisie are un fundament foarte solid pentru a-și defini viziunea și obiectivele în așa fel încât uh, politica europeană a chimicalelor să fie îmbunătățită. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trei persoane s-au înscris să iau cuvântul. Avem mai multe persoane care s-au înscris să iau cuvântul. Mai întâi, domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei. RICI și implementarea RICI sunt importante pentru a-i proteja pe oameni de substanțe chimice uh, periculoase. Și cred că trebuie menționat că este important ca Uniunea Europeană să se ocupe de astfel de lucruri și nu nivelul național. Industria chimică nu s-a bucurat foarte mult uh, când am introdus RICI, uh, ca să mă exprim eufemistic, însă acum când vorbesc cu industria chimică, uh, mi se spune că cel mai important este ca Marea Britanie să continue să aplice RICI, deci să nu creeze un sistem întreg diferit cu alte uh, obstacole uh, birocratice și așa mai departe. Asta ne arată cât de importantă este legislația unificată la nivel european. Pe de altă parte, și asta a menționat și Comisia, uh, nu trebuie să avem o viziune absolutistă. Trebuie să vedem efectele generale, totale, și dacă o substanță este folosită Uh, într-un proces, asta nu înseamnă că um, și, și ea, asta nu înseamnă că este automat un pericol și trebuie interzisă. Există probleme, am atras atenția Comisiei referitor la acest lucru. Cromul. Am avut un vot controversat în Parlament uh, aici. Mulți în Parlament ar dori să interzică un anumit aliaj uh, cu crom însă această substanță este periculo periculoasă numai în um, procesul de producție în anumite circumstanțe. Și dacă îl interzicem în Europa, va fi în continuare uh, importat din state terțe și cu siguranță acolo condițiile nu sunt la fel de bune ca în Europa. Apoi, microplasticul. Spunem, dacă interzicem de fiecare dată când se, folosesc, uh, când se folosește microplasticul, acest lucru Uh, poate să avea, să aibă uh, efecte negative. De exemplu, um, peluzele, um, iarba um, artificială uh, pentru sport, putem, se poate deci dacă nu mai folosim aceste tipuri, aceste tipuri de iarbă, s-ar putea ca sportivii să se rănească. Deci nu putem să împiedicăm desfășurarea unor uh, activități sportive uh, numai mm, pentru, a, pentru, a, pentru că am interesat aceste microplast, acest microplastic. Deci uh, trebuie să căutăm alternative. Acest lucru, bineînțeles, este prevăzut și în RIT și trebuie să urmăm aceleași principii. Mulțumesc. Ms. Hazekamp. Doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru această clarificare o îmbunătățire cât mai bună, o îmbunătățire cât mai uh, uh, robustă acestui uh, domeniu este de dorit și dacă anumite chimicale sunt periculoase, atunci ar trebui să fie interzise inclusiv în jucării și, de asemenea, uh, Există 9 milioane de decese precoce pe an care sunt de neacceptat. Trebuie să fie înlocuite substanțele periculoase în toate textele legislative. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru, trebuie să dăm dovadă mai multă ambiție și să ne grăbim. Iar în ceea ce privește protecția animalelor, uh, și aici trebuie să înlocuim și să evităm pe cât, pe cât posibil testele pe animale. De asemenea, trebuie să analizăm și riscurile asupra producătorilor. Trebuie să îi responsabilizăm pe producători, trebuie să fie responsabili de actele lor și astfel economia noastră va beneficia de pe urma creșterii transparen- transparenței. Trebuie să acționăm rapid, deoarece cu cât rămân mai mult în sectoarele noastre aceste substanțe chimice, cu atât va avea mai mult de plătit o generație întreagă. De asemenea, trebuie să folosim rezultate științifice independente. Nu există un echilibru în ceea ce privește decidenții, câtă vreme nu există mai mult feedback independent din partea comunității științifice. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Urmează, urmează doamna Sadelmoze. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați pus, aceast, ați pus această temă pe ordinea de zi. Este foarte important să discutăm despre legislația chimicalelor în Uniunea Europeană. Și după cum am auzit până în prezent, de asemenea este important uh, să avem legislație mai dură și mai bună în ceea ce privește chimicalele. Nici nu știu dacă doar despre rici trebuie să fie vorba aici. Noi trebuie să fim mai rapizi, chiar și când vorbim despre substanțe individuale. În momentul în care apare o problemă, există riscul ca anumite state membre să impună prohibiții individuale. Și înțeleg dacă se întâmplă așa ceva cu anumite substanțe periculoase. De exemplu, guvernul danez a hotărât să uh, înlocuiască anumite substanțe pe bază de flor în hârtia de copt. ce știm că sunt anumite chimicale care ulterior se pot, uh, în procesul de coacere, pot fi transferate în mâncare. Deci trebuie să acționăm foarte rapid și dacă Uniunea Europeană nu acționează rapid, atunci statele membre trebuie să acționeze rapid. E nevoie de o procedură urgentată, o procedură rapidă pentru câteva dintre aceste procedură. În anumite, dacă anumite studii arată că există un risc pentru sănătatea umană, atunci trebuie să putem acționa acum, nu peste 5 sau 10 ani, ci acum. Trebuie să ne asigurăm de faptul că statele membre pot să acționeze mai rapid, dar în această situație există riscul distorsionării pieței interne. Prin urmare, e nevoie de cea mai bună protecție. Trebuie să continuăm să avem cea mai bună protecție din întreaga lume. Chiar dacă nu întotdeauna este cea mai bună și întotdeauna este loc de mai bine. Deci, în programul viitoare comisii trebuie să introducem această chestiune. E nevoie de o nouă abordare pentru politica în domeniul substanțelor chimice. Trebuie să putem avea o capacitate de reacție mai rapidă în momentul în care constatăm că sunt anumite substanțe chimice periculoase, mai ales dacă sunt substanțe cu care cetățenii au contact în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc! Ms. Reese. Mulțumesc, doamna Reese. Mulțumesc, domnule președinte. În mod clar, avem legislația cea mai ambițioasă din lume în ceea ce privește substanțele chimice. Și cred că împreună putem, pe bună dreptate, să fim mândri de asta. Însă au existat și o serie de um, mici controverse cu comisia precedentă. Am vorbit despre perturbatorii endocrini am înțeles că este pe rol uh, evaluarea pentru acesta, apoi vă amintesc și de saga cu glifozatul uh, și uh, legislația privind pesticidele. Am avut chiar o comisie specială în acest sens. În această dimineață purtătorul, sunt purtătoarea de cuvânt al colegului Hocic, care nu a putut fi prezent Uh, citez uh, întrebările sale. Mai multe studii au arătat că anumite materiale, inclusiv plasticul, ca, intrate în contact cu alimentele noastre, pot uh, transmite medic, uh, substanțe uh, cancerigene sau perturbatori uh, endocrinieni. Când uh, va uh, propune Comisia un act normativ pentru a aborda acest subiect atât de important? Am auzit că se va publica o propunere în 2020, puteți confirma acest lucru. A doua întrebare. S-au identif identificat lacune de implementare din partea statelor membre, uh, iar acestea au constituit uh, un obstacol în uh, aplicarea legislației și a dus la probleme în protecția împotriva substanțelor chimice periculoase. Ce face Comisia în acest sens? Și o ultimă întrebare. Acest, acest fitness check ne arată că în ciuda calității bune a legislației nu, se, nu există un transfer către substanțe mai puțin periculoase. Conform un, unui ultim raport, în 2016, din uh, o, o bună, 60% um, dintre substanțele produse uh, erau uh, considerate periculoase și 40% cu eventuale efecte asupra sănătății. Asta a dus la um, decese timpurii în Europa. Ce a făcut Comisia pentru a um, schimba această tendință? Mulțumesc, spune președintele. Uh, de obicei avem o listă lungă de întrebări, iar apoi comisia răspunde. La această rundă lista este destul de scurtă, însă mai am trei persoane înscrise la uh, cuvânt uh, și sunt multe detalii, întrebările sunt foarte detaliate. Aș vrea să mă asigur că uh, primim răspunsuri bune. Uh, avem timp, deci uh, după următoarele trei, răsp- trei întrebări, Vom asculta comisia, iar apoi vom mai putea uh, in, interveni colegii cu alte întrebări. Doamna Paulus, mulțumesc, uh, mulțumesc uh, pentru munca la aceste refituri. Uh, ați muncit mult, nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit acest document ați făcut patru ani de studii pentru a afla că aveți nevoie de mai, multe de, de mai multe date privind substanțele periculoase și perturbatorii endocrinieni pentru a afla um, um, că există efecte. Ați aflat că um, principiul um, precauției uh, trebuie aplicat și ați aflat de asemenea că um, pesticidele sunt pe piață pentru că statele membre au depășit uh, termenele pentru care s-au angajat. Uh, de asemenea, sunt prevăzute elemente privind acțiunile pentru a proteja uh, populațiile vulnerabile și așa mai departe. Mă surprinde uh, mă surprind măsurile propuse pentru că, de fapt, n-am găsit unele. N-am găsit propuneri pentru o legislație durabilă care să se concentreze pe protecția sănătății umane și a resurselor biologice. Acestea par mai puțin importante decât piața uh, internă și mi se pare tulburător acest lucru. De asemenea, ați vorbit despre lipsa cunoștințelor știin- științifice. Ce veți face în acest sens? De asemenea, uh, nu este prevăzut un plan pentru un mediu lipsit de toxicitate. Dacă nu greșesc, în 2018 deja trebuia să fie propus un astfel de plan. Aș vrea să știu când va veni. Și nu în ultimul rând, ne puteți spune câte ceva despre mm, strategia privind poluarea zero. Uh, doamna uh, von der Leyen a vorbit despre asta și aș vrea să știu care este planul. Doamna Novak, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit cu multe persoane din sectorul agricol și cu toții m-au asigurat că sunt mulțumiți de legislație. Când vine vorba de fitofarmaceutice, au primit uh, formare și uh, trasabilitatea s-a îmbunătățit. Acestea sunt elementele pozitive, însă mai sunt și unele negative, mai ales când vine vorba de uh, gestionarea și stocarea deșeurilor. Nu există o clasificare unificată pentru deșeuri și se folosesc mai multe unități de măsură. Uneori sunt kilograme, uneori sunt tone și, pe de altă parte, mai măsurăm și în uh, um, metri cubi și în litri. Aș vrea să întreb Comisia dacă a prevăzut ceva în domeniul gestionării și stocării deșeurilor. Mulțumesc, doamna Guteland. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Comisiei. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Cred că colegii mei au fost blânzi cu dumneavoastră, voi fi eu uh, polițistul cel rău astăzi. Eu sunt dezamăgită. M-am uitat la rezultatele acestui fitness check și dacă ar fi să citesc numai acest text, uh, ai senzația că lucrurile merg bine. În general, uh, reglementările funcționează. Spuneți că legislația în domeniul substanțelor chimice este își atinge obiectivul și oferă un nivel ridicat de protecție a oamenilor și a mediului. Dar nu este adevărat. Vedem că uh, nivelul uh, sau numărul uh, unor boli grave crește în Europa și există o legătură cu substanțele chimice. Întrebarea mea este simplă. Dacă lucrurile funcționează atât de bine, cum explicați că numărul bolilor uh, sau celor, persoanelor afectate de boli uh, provocate de substanțe chimice este în creștere. Perturbatori endocrini și nu numai. De ce nu acționează Comisia pentru a crește protecția împotriva acestor perturbatori, astfel încât să fie acoperite toate sectoarele? Plastic, textile, apa potabilă, cosmeticele. Știm că oamenii nu sunt protejați și asta le afectează sănătatea. Ne dorim mai multă acțiune din partea dumneavoastră. De asemenea, o întrebare în ceea ce privește conformitatea. Conform unor studii recente a Institutului Federal de Evaluare a Riscului, uh, o treime din uh, substanțele chimice produse sau importate în Uniunea Europeană încalcă legislația europeană care dorește să protejeze oamenii și mediul de uh, substanțe toxice doar 31% au fost declarate ca fiind în conformitate, iar restul necesită mai multe investigații. Legislația RICH uh, solicită raportarea la ECA în cazul în care substanțele pot afecta sănătatea copiilor, fertilitatea, în cazul în care sunt mutagene, uh, carcinogene și așa mai departe. De ce se autorizează substanțe în ciuda faptului că lipsesc informațiile necesare? Și o ultimă întrebare. Grupul SND ar vrea să știe când intenționează Comisia să propună strategia pentru un mediu non-toxic Uh, pe care o așteptăm de mult timp. Oamenii au dreptul să nu fie supuși, să fie expuși, să nu fie expuși la substanțe uh, toxice. E ușor să vorbim, dar trebuie să trecem la fapte și să producem rezultate, pentru că trebuie să consolidăm protecția pentru cetățenii europeni, dar și pentru mediul european. Mulțumesc! Ehm, sunt conștient că întrebările au fost foarte detaliate și aș vrea să mă asigur că răspunsul pe care îl primim va fi detaliat. Nu spun că nu veți da răspunsul detaliat, ci deci ceea ce se întâmplă de multe ori este că avem multe întrebări cu multe detalii și foarte puțin timp pentru răspunsuri. Cum avem timp, aș dori să invit comisia să răspundă la întrebările adresate până acum. Știu că mai există dorințe de uh, Uh, persoane care doresc să intervină, uh, dacă aveți senzația că nu ați primit un răspuns uh, satisfăcător, vă rog să-mi semnalați acest lucru și veți primi oportunitatea de a, de a mai adresa întrebări. Reprezentanților comisii 10, comisiei 10 minute și apoi vom avea din nou întrebări din partea colegilor. Mulțumesc! În ceea ce privește cele spuse de domnul Lize, exact așa funcționează regulamentul RICI. Dorește să țină cont de toate aspectele și din acest motiv la ECA există două com- comisii, cel de evaluarea riscului și SEAC, care evaluează impactul economic și social după aceste două uh, comisii ajung la o concluzie și apoi comisia ia o decizie pe baza acestor uh, informații. Aspectele economice și societale sunt uh, luate în considerare și încercăm să găsim echilibrul. Bineînțeles că de multe ori echilibrul este ceva subiectiv, pentru că un echilibru potrivit pentru cineva poate să nu fie potrivit pentru altcineva Uh, substanțele pe bază de crom au fost menționate. Uh, și aici uh, sunt poziții diferite chiar și în Parlament. În ceea ce privește aplicarea, bineînțeles, este o provocare. Asta pentru că situația este complexă, actorii sunt foarte diferiți, sunt industrii mari, dar și IMM-uri și situația este dificilă și pentru statele membre. Deci, ce încercăm să facem la nivel european? Să facem regulile mai clare, mai simple, încercăm să evităm uh, suprapunerile uh, când evaluăm uh, riscul, uh, sau când companiile trebuie să genereze date pentru evaluările noastre. Și asta poate îmbunătăți implementarea. Doamna von der Leyen, în agenda sa politică, și-a anunțat intenția de a pune accentul pe uh, punere în aplicare. A spus că Uniunea Europeană va lupta pentru un punct de plecare comun și va acționa cu forță împotriva celor care fac dumping față de această reglementare, inclusiv în uh, comerțul extern. Acum trebuie să uh, punem în aplicare aceste aspirații politice. După cum știți, procesul de creare a noii comisii este în etapa pregătitoare, deci nu vă putem da informații suplimentare pentru că ele nu există încă, nu, nu pentru că nu vrem să vă dăm noi informații. Uh, munca este în curs și există un angajament din partea doamnei președinte. În ceea ce privește materialele care intră în contact cu alimentele, uh, se, există pe rol uh, un studiu de evaluare, de exemplu, dar nu numai. Această evaluare va analiza cum putem aborda subiectul într-un mod coerent care să asigure un nivel ridicat de protecție pentru consumator. Trebuie spus că pentru materialele care vin în contact cu alimentele, uh, regulamentul este, există deja un regulament um, foarte strict, um, cu standarde foarte ridicate. Poate putem face mai bine, de aceea facem o evaluare, dar nu începem de la zero și mai există un studiu extern pe acest subiect care va, finaliza, va fi finalizat în curând și când va fi finalizat, va fi publicat. În ceea ce privește conformitatea și studiul uh, german uh, publicat, da, este o preocupare. Asta ține și de disponibilitatea de resurse, pentru că numărul de dosare depuse este foarte ridicat. Agenția Europeană pentru Substanțele Chimice trebuie să lucreze prin eșantionare, dar, bineînțeles, luăm foarte în serios rezultatele acestui studiu. Acum, Agenția pregătește un plan de acțiune. Cred că va fi gata cât se poate de repede și vom începe cât se poate de repede cu punerea sa în aplicare uh, și cu evaluarea dosarelor depuse. Pentru celelalte întrebări am să-i dau uh, cuvântul colegului meu. Mulțumesc, uh, Carlo. În ceea ce privește testarea pe animale, cred că există un angajament inechivoc din partea Uniunii Europene de a reduce testele pe animale. Ele au loc în continuare pentru că nu avem întotdeauna metode alternative funcționale, însă ele, metodele alternative uh, cre, sunt în creștere, testarea de, pe animale scade, uh, vom uh, avea în următoarele luni un raport privind directiva referitoare la animalele de, de laborator. În ceea ce privește întrebarea de ce Comisia și Uniunea Europeană nu acționează mai repede, substanțele florinate, a fost dat un exemplu, a fost date ca exemplu. Da, într-adevăr, asta am uh, constatat și în cadrul fitness check-ului, că uh, eficiența poate fi îmbunătățită. Uneori chiar durează să ajungem la decizia finală, pe bună dreptate, pentru că trebuie să analizăm situația, situația economică, uh, o analiză socioeconomică trebuie făcută, deci trebuie să analizăm multe date înainte să acționăm. Este ceea ce numim și o mai bună reglementare. Însă, poate uh, a acționa pe bază de grupuri de substanțe și nu pentru fiecare substanță ar putea fi o soluție. De exemplu, substanțele florinate, uh, aici am uh, am interzis uh, câteva zeci, dar sunt mii de astfel de substanțe. Deci poate că ar fi mai eficient să acționăm uh, în funcție de grup. Ce face Comisia pentru a schimba tendințele? Da, am văzut asta și în evaluarea RICH. Cifrele scad, însă asta poate induce în eroare. numărul, poate induce în eroare când spunem că numărul de substanțe chimice pe piață este foarte ridicat. Din potrivă, multe substanțe au fost, uh, consider, au fost clasificate ca fiind periculoase pentru că le-am analizat și am ajuns la această concluzie, dar nu au fost clasificate astfel în trecut când sunt clasificate substanțele ca atare, atunci putem uh, contribui și la reducerea expunerii la acestea. Așa funcționează întregul sistem al uh, legislației în acest uh, domeniu. Apoi s-a întrebat de ce nu se acționează dacă se identifică atâtea probleme. E bine, obiectivul acestui fitness check a fost să identificăm probleme, să analizăm mai mult de 40 de acte normative și să vedem unde sunt problemele. Și ele există, le-am identificat, însă propunerea, um, acest exercițiu de evaluare nu, este să se nu include propunerea de soluții, ci doar identificarea problemelor. Vor fi uh, propuneri de soluții, asta trebuie să facă următoarea comisie și noi așteptăm cu la fel de mare nerăbdare ca dumneavoastră pentru a vedea care este programul viitoarei comisii. Așa cum a spus și colegul meu, nu putem spune mai mult decât am spus până acum, pentru că trebuie să așteptăm uh, noua comisie. În ceea ce privește strategia privind mediul netoxic, este o solicitare prin uh, uh, intermediul celui de-al șaptelea program de mediu, care este valabil până la anul, deci mai avem timp. Problema cu această strategie este că ea trebuia să se ocupe de patru subiecte, toate pertinente, um, printre ele perturbatorii endocrinieni um, și uh, amestecul de substanțe. Dacă v-ați uitat la revizuirea RICI uh, și evaluarea și alte evaluări uh, care sunt pe rol, există mai mult decât aceste patru probleme Tocmai de aceea va trebui probabil să uh, analizăm lucrurile mai uh, îndeaproape și mai, uh, în mod mai extins mai degrabă. Este deci o posibilitate ca um, în cadrul um, acestei ambiții de a avea poluare zero să putem incorpora aceste elemente în ceea ce privește conformitatea cu RICI și substanțele care nu sunt conforme. Într-adevăr, planul de acțiune există, s-a căzut de acord asupra lui cu Agenția Europeană pentru Substanțele Chimice, modificăm anexele, dar și REACH prin acte de, de punere în aplicare, vom crește verificările pentru substanțe, deci controlele vor fi mai stricte și va avea loc o clarificare referitor la până când companiile trebuie să își actualizeze dosarele în care, prin care uh, caracterizează substanțele chimice pe care le pun pe piață. Asta va îmbunătăți aplicarea legislației RIC și va proteja mai bine cetățenii și mediul. Mulțumesc! Mulțumesc și vă mulțumesc pentru că v-ați uh, respectat uh, timpul. There, that were actually relatively... Ne-ați răspuns pe larg, mai ales uh, dat fiind că ați fost constrânși de timp. Însă, probabil că unii dintre colegii care au pus deja întrebări vor dori să revină cu întrebări suplimentare. Pentru următoarea rundă de întrebări am uh, doi înscriși. Uh, cei care vor să solicite clarificări, vă rog să-mi semnalați. Întâi, doamnă Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Înțeleg că avem nevoie de noi forme de cooperare pentru că apar interacțiuni între industria chimică și celelalte și apar noi structuri industriale, însă nu avem uh, suficient uh, atenție pentru uh, noile politici uh, care trebuie să includă substanțele chimice, uh, societatea, mediul. Avem nevoie de eficiență energetică, trebuie să obținem rezultate, trebuie în același timp să facem decarbonizare prin nanotehnologie, prin uh, o transformare a economiei eu aș vrea să înțeleg de la comisie în ce fel văd ei uh, modul în care putem avansa în această direcție, cum vom implementa legislația pentru a facilita în mod real și concret o nouă formă de alianță între agricultură, sectorul chimic și al deșeurilor pentru a oferi noi oportunități economiei, dar și pentru a transforma teoria economiei circulare în realitate. Pentru că noi la asta lucrăm și cu asta putem contribui prin legislație europeană care să ne asigure că economia circulară include și problema industriei chimice și o face într-un mod benefic pentru toți cetățenii din UE. Mulțumim, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o listă de întrebări. Am fost în uh, comisia privind pesticidele în mandatul anterior și acolo am dezbătut evaluarea riscurilor legate de substanțele chimice. Un lucru care m-a șocat în această vară a fost că EFSA, agenția noastră pentru siguranță alimentară, a făcut o propunere de evaluare a riscurilor referitoare la pesticide și albine și a ținut cont de toxicitatea cronică a pesticidelor în funcție de uh, timpul în care se manifestă asupra larvelor și albinelor. Însă statele membre au refuzat pentru că au vrut să minimalizeze evaluarea riscurilor și asta cu complicitatea comisiei. Pentru că și comisia a venit cu um, norme destul de puțin constrângătoare. Uh, eu vreau să vă întreb dacă vom continua așa, pentru că dacă vom continua, peste câțiva ani nu o să mai avem albine la noi. Deja numărul lor a scăzut simțitor. În ce privește perturbatorii endocrini, în Franța, Ministerul Sănătății a făcut o evaluare la nivelul populației și a constatat că șase perturbatori endocrini sunt larg răspândiți de la aftalați, la bisfenol și alte, alții. Deci, reglementările noastre la nivel european, european nu sunt relevante, pentru că știm că perturbatorii endocrini au consecințe asupra sănătății și nu doar în alimentație, nu doar în bunurile de consum, ci peste tot în jurul nostru. Nu suntem suficient de riguroși ca să interzicem prezența acestor substanțe, practic. Și o altă problemă, aș vrea să îmbunătățim legislația în ce privește bunurile de consum. Se vorbește de pildă despre scutecele pentru copii. Știți că la ora actuală nu putem uh, obliga o companie să spună ce a pus în produsul respectiv. Dar am uh, găsit în urma controlelor că există perturbatori endocrini, există urme de pesticide, inclusiv în scutece că e vorba despre tampoane pentru femei sau alte produse de acest uh, tip, trebuie să existe o obligație de etichetare. Apoi, în ce privește nanoparticulele, acestea sunt prezente peste tot în produsele alimentare, în medicamente, în vaccinuri, peste tot și nu știm absolut nimic despre ele. Aș vrea ca cei de la comisie să spună odată trebuie să legiferăm nanoparticulele. Mi-a spus că ați îmbunătățit uh, regulamentul RICI. Să vă amintesc ce am spus la comisia PEST. RICI permite înregistrarea unei companii. O companie poate să producă, chiar dacă dosarul de înregistrare, de cerere autorizației nu este complet haideți să stabilim că nu autorizăm niciun fel de companie dacă nu ne dă dosarul complet. Sunteți mult prea laxi în abordarea voastră și favorizați mult prea mult sectorul industrial. Eu cred că în comisie și chiar și în Parlament nu suntem suficient de fermi, suficient de duri, pentru că odată ce toți acești agenți ajung în mediul nostru încujător, ne îmbunătățim cu toții și o să avem o epidemie de cancer. Mulțumesc, doamna Trie Lunoar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru că a pus această temă importantă pe agenda și mulțumesc celor care reprezintă aici Comisia Europeană pentru explicațiile pe care le-au dat. Aș vrea să fac un comentariu poate puțin provocator. Ați spus că companiile producătoare sunt reticente asta a spus și antevorbitoarea, și ați spus că aveți oarecare temeri cu privire la inițiativele izolate ale unor state membre. Când vă referiți la asta, vă referiți la guvernele statelor membre, la companii producătoare și la părți interesate. Însă mai există o categorie de actori care se pot opune acestora prin uh, buletinul de vot, anume consumatorii așa cum a spus colegul Peter Liză, legislația poate să aibă o dublă abordare de tip interdicție-autorizare. Însă, mai putem adăuga și o componentă de informare a persoanelor celor mai vizate, anume consumatorii. Iar asociațiile consumatorilor cer în mod insistent să existe norme cu privire la etichetarea produselor să existe informații clare cu privire la elementele pe care le conține produsul respectiv, deci trebuie ca aceasta să devină o politică publică. Întrebarea mea este dacă asociațiile care îi reprezintă pe consumatorii european, europeni sunt implicate în demersurile legislative, sunt ascultate și, pe de altă parte, dacă aveți de gând să instituiți un uh, sistem de informare a consumatorului, un sistem real, prin această etichetare mai transparentă și prin introducerea unui scor al alimentelor sau produselor. Mulțumesc! Mai avem că trei vorbitori care doresc să intervină. Vă rog să vă limitați uh, întrebările ca să putem da timp suficient și uh, celor de la comisie să răspundă. Doamna Șaldemose, da, mulțumesc. Vreau să întreb despre procedura accelerată atunci când se găsesc substanțe periculoase. Ne-ați uh, recomanda să adoptăm o astfel de procedură accelerată atunci când sunt detectate substanțe periculoase uh, individuale? Pentru că este complicat să schimbăm toată legislația. În al doilea rând, nu știu dacă am înțeles bine mesajul dumneavoastră. Veți opri sau nu guvernul danez care dorește să interzică unele dintre substanțele acestea care pot să intre în contact cu alimentele, să migreze în alimente. Mie mi se pare o idee bună uh, din partea guvernului danez și uh, Uniunea Europeană nu ar trebui să îi împiedice. Doamna Paulus. Da, și eu tot pe scurt. Vreau să insist în ce privește strategia pentru un mediu netoxic, care apare ca o cerință obligatorie în cel de-al șaptelea program cadru privind mediul. Tot uh, amânați și nu văd uh, cum amânările ne ajută să avem un mediu mai sigur și să protejăm biodiversitatea. În ce privește uh, discursul referitor la RICI, știu că nu face parte din obiectul discuției de astăzi, însă eu am cerut să-mi spuneți concret ce veți face. Nu, lăsați că o să vedem ce face următoarea comisie. Ați uh, stat patru ani să tot analizați perturbatorii endocrini, uh, neconcordanțele în deciziile luate, dar nu ați venit cu nicio propunere? Lăsați totul în uh, mâinile comisiei următoare? Asta mi se pare, nu știu cum să zic, nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar mă aștept totuși ca Comisia Europeană să-și facă treaba. Da, e bine să rămânem politicoși. Doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru aceste răspunsuri, însă răspunsurile au fost totuși cam vagi. În ce privește terenurile, solul, ne spuneți că opiniile sunt foarte divergente, inclusiv în Parlamentul European. Păi tocmai aici uh, avem problema, pentru că uh, sectorul industrial spune că nu e nevoie de norme suplimentare, face lobby foarte puternic și tocmai de asta noi suntem atât de divizați, pentru că unii sunt influențați de lobby. Haideți să ascultăm uh, vocea oamenilor de știință care sunt independenți să nu îi mai ascultăm pe cei care sunt uh, influențați uh, din punct de vedere politic sau economic. Deci întreb Comisia, sunteți de acord cu mine când spun că raportul Comisiei privind pesticidele și refitul ne arată că lucrurile trebuie să se schimbe în mod radical? Vă rog să-mi spuneți care sunt intențiile și calendarul vostru. Doamna Guteland. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru răspunsuri. Sunt de acord cu colegii care au spus că răspunsurile nu sunt suficient de clare. Situația cu care ne confruntăm este gravă și vreau să repet nu doar ce au spus uh, colegii, vreau să adaug și de la mine, uh, anume că vrem să vedem o strategie pe termen lung pentru un mediu lipsi de toxicitate. Am așteptat mult timp și ni se pare o dovadă de neseriozitate să ne spuneți că nu puteți prezenta o astfel de strategie. Cetățenii au nevoie de așa ceva, trebuie să le protejăm sănătatea, să protejăm mediul. Și apoi, situația este gravă și în privința perturbatorilor endocrini. Există studii care arată o corelare clară cu boli grave și cu o scădere a fertilității în statele membre. Recent m-am întâlnit cu profesorul care a vorbit despre această situație. Au uh, făcut un studiu pe femeile însărcinate și le-au uh, consultat în timpul sarcinii și au găsit că uh, există o prezență a perturbatorilor endocrini și acest, aceștia duc la tot felul de probleme de sănătate sau probleme la naștere. Deci trebuie să îi protejăm pe cetățenii europeni, să protejăm generațiile viitoare. Pentru că oamenii ne vor judeca în funcție de cum am acționat, dacă, am, dacă i-am protejat sau nu pe copiii noștri. Deci, este o problemă ce nu ține doar de perturbatorii endocrini, ci de societatea în sensul larg, pentru că avem aceste substanțe în alimente, în apă, în mediul, în jurul nostru, peste tot. Deci vreau să știu cum veți rezolva problema perturbatorilor endocrini. Mulțumesc, dragi colegi. Am să dau cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a răspunde. Înțeleg că sunt foarte multe motive de îngrijorare în sânul nostru și sigur că cetățenii doresc să poată avea încredere în produsele sau în uh, mâncarea pe care o consumă, în apa pe care o beau. Nu vor să fie expuși la substanțe chimice în mediul în care trăiesc. Vă rog uh, să răspundeți la toate întrebările. Înțeleg că nu aveți suficient timp la dispoziție, dar totuși uh, ați reușit să dați răspunsuri destul de complete în prima rundă. Vreau să putem uh, încheia această discuție fără să avem sentimentul că apasă asupra noastră amenințări uh, pe care nu le-am clarificat. Comisia. Da, vreau să încep cu o considerație de ordin general. Nu că vrem noi să fim uh, vagi, dar pur și simplu nu putem anticipa uh, care va fi programul următoarei comisii. Deocamdată nu îl cunoaștem decât pe președintele noi comisii. Nu cunoaștem decât pe ea. Iar uh, pe viitor avem și acel Green Deal care permite un rol mai mare pentru cetățeni. Avem acolo un capitol despre mediu, avem un capitol despre protejarea stilului de viață, despre protejarea oamenilor. Deci nu putem să vă spunem acum ce urmează să facă următoarea comisie, pentru că nici măcar n-a fost desemnată în întregime. După ce comisia își va ocupa fotoliile în viitorul apropiat, veți putea ști ce se va întâmpla. Deocamdată nu putem spune exact ce va face comisia, pentru că nici măcar nu știm cine va face parte din ea. Deci programul urmează să se definitiveze. Eu o să încerc pe cât pot să răspund la întrebările adresate. Doamna Dali a întrebat uh, ce facem uh, în legătură cu industria și economia circulară. Mai avem multe de făcut, însă în ultimii cinci ani deja am făcut enorm de multe lucruri, pentru că în urmă cu 5 ani mulți oameni nici măcar nu știau ce înseamnă economia circulară. În uh, timpul mandatului nostru am făcut o muncă enormă în ce privește materii plastice. Am avut uh, inițiative și am adoptat legislație cu privire la materialele din plastic de unică folosință, de pildă sticlele din plastic acestea nu vor mai fi deșeuri, ci materiale secundare. În cadrul uh, economiei circulare, Comisia a venit cu criterii uh, pentru uh, statutul de end of waste. Deci nu se poate uh, rezolva totul în 5 ani, s am făcut multe. În orice caz, uh, aceste lucruri vor uh, reprezenta o prioritate și pentru noul președinte al Comisiei va continua eforturile privind economia circulară. În ce privește susținerea noastră pentru inițiativa guvernului danez, nici nu știu dacă Danemarca ne-a notificat în legătură cu această derogare. Nu pot să vă spun nimic, însă am mai avut astfel de cazuri în uh, comisie și există o procedură bine definită pentru astfel de situații. Acum trec uh, la întrebarea pe care am primit-o în franceză cu privire la etichetarea produselor alimentare. Comisia lucrează deja de multă vreme la o etichetare a produselor alimentare. În Europa deja pe ambalaje se dau uh, informații foarte detaliate, suntem printre cei mai avansați din lume, însă lipsește într-adevăr o sinteză cu uh, acel scor uh, al elementelor nutriționale. Avem în discuție o astfel de metodă și am început deja un studiu, deci avem mai multe opțiuni la care ne gândim, dar, încă o dată, Următoarea comisie va trage concluziile și va veni cu o propunere legislativă pe baza studiului. Vom vedea uh, cu ce fel de propunere vor veni. Deocamdată nu pot să anticipez acum ce, ce va propune. Însă vă asigur că în ultimele luni noi am uh, adunat toate informațiile necesare pentru ca următoarea comisie să poată să procedeze rapid. Îi dau cuvântul colegului. Uh, Mulțumesc foarte pe scurt. Aș dori să mă refer la o întrebare într-o rundă anterioară care vizează deșeurile. Noile legi cu privire la clasificarea deșeurilor și cu privire la definiții au intrat în vigoare anul trecut. Încă mai trebuie să fie transpuse în legislația națională a statelor membre și odată ce se întâmplă acest lucru, va fi mult mai multă claritate în ceea ce privește categorii, categoriile de deșeuri periculoase și mai departe. Legea încă este nouă și nu este încă pusă în aplicare, nu este încă transpusă în întregime de către statele membre. Ele încă au un răstimp la dispoziție pentru a face acest lucru. În ceea ce privește ideea că Comisia nu ia măsură în ceea ce privește polonizatorii și uh, reducerea populației de albine, aș dori să redirecționez această întrebare către colegii de la Departamentul de Sănătate, care sunt responsabili de aceste chestiuni, dar ei pot confirma, într-adevăr, că există o, un declin îngrijorător al populației de polenizatori. Acest lucru reprezintă o problemă majoră nu doar pentru medici, ci și pentru agricultură și restul populației. Deci, în mod clar, va fi nevoie de acțiune în acest domeniu. Situația este urgentă și gravă. O întrebare cu privire la nanomateriale uh, din partea domnului Rivasi. Am avut schimbarea cerințelor din RICI pentru înregistrarea substanțelor în formă nano, tocmai a intrat în vigoare. Este vorba de o clarificare cu privire la care și în ce, care nanomateriale și în ce formă trebuie să fie înregistrate și astfel vor fi disponibile mult mai multe informații cu privire la unde se regăsesc aceste materiale, care sunt ele și astfel putem trece și la analiza ale proprietăților lor, putem vedea dacă sunt periculoase pentru sănătate și mediu, dacă da, în ce fel și astfel vom putea lua măsuri de gestionare a riscului. În ceea ce privește perturbatorii endocrini, doamna von der Leyen a spus că acesta este un subiect cu, care, cu privire la care vrea să ia măsuri. Uh, Comisia actuală a adoptat o strategie pentru perturbatorii endocrini în decursul ultimului an și există acțiuni în desfășurare. Una dintre ele se referă la o verificare adecvării transversală a întregii legislații, să vedem unde sunt abordate aceste substanțe, unde nu sunt abordate, dacă ar trebui să fie altundeva sau nu, dacă există coerență în um, întregul peisaj legislativ aici și toate, toate aceste verificare va fi foarte importantă pentru că poate duce la o modificare legislației, dar e nevoie să așteptăm uh, rezultatul verificării. În același timp, vom lansa o nouă platformă cu privire la perturbatorii endocrini în care va fi disponibilă întreaga informație. Va fi un ghișeu unic de unde să aflăm toate informațiile dorite despre aceste substanțe Vom lansa și un forum cu oamenii de știință, cu diversele părți interesate în lunile care urmează cu privire la perturbatorii endocrini, în așa fel încât să putem avansa discuția și să avem un, uh, o bună completare pentru verificarea adecvării despre care am pomenit din aur. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Suntem conștienți de faptul că sunteți supuși mai multor constrângeri și suntem recunoscători pentru răspunsurile acordate dumneavoastră. Luăm notă de cele spuse de dumneavoastră, luăm notă de promisiunile și prioritățile pe care le-ați menționat. Luăm notă de prioritățile și promisiunile făcute de doamna von der Leyen. Sunt pertinente și îngrijorările noastre și uh, tot ce pot să spun este că de multe ori ne aflăm într-o situație în care între mandate comisia care își termină mandatul simte că nu mai poate să ia măsuri în ultimul an și preferă să amâne până la următorul mandat. Și apoi există, bineînțeles, o perioadă în care se evaluează lucrurile și acțiunile iarăși întârzie și problemele cu care se confruntă cetățenii nu au luxul de a aștepta după calendarul comisiei. Cred că trebuie să existe o metodă prin care putem să ne asigurăm că îngrijorările și problemele pe care le menționam aici, acum, nu se pierd în procesul de tranziție de la un mandat al Comisiei la altul. Asta a fost uh, ce am vrut eu să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru comentariile dumneavoastră și pentru timpul dumneavoastră de astăzi. Știm că este dificil în să apareți în fața Comisiei. Mulțumim încă o dată. Thank you, colleagues. Um, we'll now move on to the next item on our agenda, which is exchange. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinie cu Curtea de Conturi Europene privind acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere. Ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării. Vom avea un schimb de opinii, deci, cu directorul Camerei 1 de la Curtea de Conturi, domnul Peter Welch. S-ar putea să părăsesc și eu prezidiu la un moment dat, dar tranziția va fi uh, fără niciun fel de probleme, spre osebire de tranziția comisiei. Domnule Welch, aveți cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare să fiu aici astăzi. Dacă îmi permiteți, aș dori să încep prin a felicită echipa care a lucrat la acest uh, studiu. Au făcut o treabă excelentă. Mulțumesc și comisiei, deoarece comisia a colaborat cu noi într-un mod foarte constructiv și profesional de-a lungul întregului proces, chiar și atunci când noi nu eram foarte convinși de ceea ce fac ei. Dar totuși a făcut o treabă excelentă. Sperăm să avem și PowerPoint-ul. Foarte bine. Good. Uh, this is... Vreau să vă da- aduc aminte de rolul Curții de Conturi. Noi realizăm audituri, facem propuneri de îmbunătățire și mai departe. Aș dori să mă refer la ultimul punct. Noi, eu sunt directorul Camerei care se ocupă de utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și ne interesează foarte mult munca dumneavoastră din Comisia ENVI. Și mi-am adus aminte că trebuie să facem un raport cu privire, trebuie să desfășurăm un raport cu privire la siguranța alimentară și un raport cu privire la pesticide. Acestea vor fi desăvârșite mai încolo și sper că vor fi de mare interes pentru dumneavoastră. Eu și cu colegii mei vom reveni mai târziu astăzi ca să ascultăm ce are de spus și domnul comisar Vela. Pentru că ne interesează foarte mult tot ceea ce faceți dumneavoastră aici și sperăm că și munca noastră este interesantă pentru dumneavoastră. Raportul de față analizează un domeniu de mare ambiție pentru Comisia Europeană, unde chiar se dorește rezolvarea unor probleme foarte importante. Am analizat punerea în aplicare a directivei privind serviciile medicale transfrontaliere în statele membre. Am vrut să vedem care sunt rezultatele realizate până în prezent în ceea ce privește schimburile transfrontaliere de date medicale. Proiectul este unul mai vechi aici și de, de asemenea am, văzut, vedem, am vrut să vedem care sunt acțiunile UE cu privire la bolile rare și să vedem dacă acțiunile UE au plus valoare față de eforturile statelor membre. Graficul acesta probabil este mai greu de citit, mai puțin lizibil, dar vreau doar să ilustrez puțin complexitatea obiectivelor. Acestea sunt cifrele cu privire la fluxurile de pacienți, cele mai fiabile cifre pe care le avem. Fluxurile de pacienți de la o țară la altă în cadrul directivei. Bineînțeles, sunt și anumite limitări aici. Cifrele pentru Franța, care reprezintă două treimi din pacienții care pleacă, uh, din nefericire, aici nu se poate face diferența între persoanele care pleacă în virtutea directivei și persoanele care pleacă în virtutea regulamentului privind securitatea socială. Două sau trei state membre nu furnizează altfel de, astfel de cifre, dar per total vedem că sunt niște mișcări foarte complexe aici. Sunt câteva situații foarte clare de transferuri bilaterale de pacienți. Este dificil de gestionat acest lucru din punctul de vedere al procedurilor și mai ales din punctul de vedere al tehnologiei informației. Ce am analizat? Monitorizarea de către Comisie a directivei. Am vrut să vedem ce face Comisia pentru a facilita schimbul de date cu privire la sănătatea pacienților în mod electronic de-a lungul, um, peste frontiere și am vrut să vedem care sunt inițiativele pentru boli rare, mai ales în ceea ce privește crearea uh, rețelelor de referință europene și platformei europene pentru înregistrarea bolilor, bolilor rare. Iată aici un sumar al rezultatelor noastre. Am să trec rapid peste acest slide. Dacă aș fi avut o prezentare mai ambițioasă, aș fi putut să pun o bifă mare verde deasupra primului punct dar mi-ar fi fost mai greu să bifez cu verde punctele 2 și 3. Să explic care au fost concluziile. Informarea pacienților cu privire la dreptul lor de servicii medicale transfrontaliere. De când a intrat în vigoare directiva, au fost mai multe plângeri cum că informațiile sunt incomplete, nu sunt clare pentru pacienți. În februarie anul acesta, Comisia aceasta și Parlamentul cred că s-au concentrat pe această temă. Complexitatea cadrului juridic crește dificultatea explicării drepturilor pacienților. Experții ne-au spus că, în opinia lor, punctele naționale de contact ar putea să ofere informații mult mai bune cu privire la accesul la rețeaua europeană de referință cu privire la bolile rare. Și noi am arătat acest lucru și în raportul nostru. Recomandarea noastră aici este următoarea. Comisia ar trebui să facă mai multe, în așa fel încât să sprijine munca punctelor naționale de contact. Apreciem faptul că în 2018 s-a lansat instrumentarul respectiv pentru punctele naționale de contact. Mi se pare că este util Punctele naționale de contact cu ajutorul acestui instrumentar pot deveni mai uh, prietenoase cu utilizatorul, pot, fi mai, pot veni în întâmpinarea potențialor pacienți mult mai bine, dar există loc de mai bine și acolo și de asemenea noi considerăm că Comisia ar trebui să ia în serios sugestiile experților cum că uh, rețeaua europeană de referință ar trebui să fie acoperită de, ca, de pe site-urile punctelor naționale de contact și pe acele site-uri și comisiile de asemenea ar trebui să ofere anumite uh, um, linie directoare în acest sens. Există recomandări în acest sens în raportul nostru. Al doilea punct. Schimburile transfrontaliere de informații cu privire la sănătate. Aici pot să-mi exprim uh, simpatia față de propunerile comisiei. Trebuie să ne gândim aici la fluxurile foarte complicate de pacienți peste frontiere și este foarte greu să realizezi lucrurile așa cum trebuie. E nevoie de o gestiune de proiect ultimul răcnet, într-adevăr. Comisia nu a realizat ceea ce credea că va realiza. Fluxurile de date utilizând această arhitectură nu există decât între Finlanda și Estonia, cel puțin la momentul în care am terminat noi acest raport. Deci, utilizarea pe scară largă a arhitecturii vi- vizate nu s-a concretizat. Sunt state membre care, care pot să primească date, dar la momentul în care am terminat noi auditul, nu există niciun stat membru care să poată să trimită date. Deci, inițiativa nu a avut succesul scontat. Noi credem că la momentul în care Comisia a pregătit acest proiect, a dat dovadă de optimism și nu a evaluat corect uh, gradul de dificultate în ceea ce privește aplicarea acestui proiect. Ca să ne pregătim mai bine pentru schimburile transfrontaliere de date pe viitor, eu cred că ar trebui să realizăm o evaluare independentă a faptelor și să vedem dacă acțiunile UE au furnizat într-adevăr soluții uh, la timp, au furnizat informații utile uh, sistemelor naționale de sănătate. De asemenea, înțeleg că sunt anumite limitări și în ce privește aranjamentele bilaterale între statele membre. În al treilea rând, vreau să vorbesc despre o chestiune foarte dificilă. Bolile rare. Cu toții ne-am dorit să se înregistreze progrese mai mari aici. Apelarea Comisiei datează din 2008. Resurs, ă, rețelele europene de referință sunt resursa principală aici, însă, din, cea, din punctul de vedere al sustenabilității financiare, acestea se confruntă cu mari provocări pe viitor. Realizarea acestor rețele este complicată. Organizarea unui proces pentru confirmarea partenerilor, evaluarea muncii partenerilor, toate aceste lucruri sunt ă, niște sarcini administrative foarte complexe. Nu ne este foarte clar care este viitorul acestor rețele. Au un cadru de finanțare nu, nu prea clar și nu știm exact ce se va întâmpla pe viitor again to assess the results of its strategy and to, and to decide whether it is the right strategy to go forward with or whether it needs to be. Ce ne dorim este ca um, Comisia să analizeze dacă trebuie modificată um, legislația sau nu. Cred că trebuie să stabilească acțiunile uh, necesare pentru a face față provocărilor uh, Um, cu care se confruntă aceste rețele și trebuie să există un mecanism de finanțare mai, fi, mai transparent. Pe scurt, deci, există progrese în unele domenii um, ce țin de aplicarea directivei, mai este mult de făcut, mult ține de um, evaluarea lucrurilor care au avut deja loc uh, pentru a vedea dacă sunt uh, calea cea bună și pentru viitor am citit uh, documentul Parlamentului din februarie și eram de acord cu concluziile Parlamentului că acest tip de evaluare trebuie să țină cont de rezultatele pentru calitatea vieții pentru pacienții uh, vizați. Sper că raportul pe care l-am uh, produs este o contribuție la acest proces Uh, și că va contribui în mod uh, constructiv la dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Velken, mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentare. Raportul de implementare al Comisiei Europene a arătat că îngrijirile transfrontaliere nu funcționează încă și asta o confirmă și Curtea de Conturi. Din punctul meu de vedere a devenit clar că există măsuri ambițioase din partea Comisiei, însă multe dintre obiective nu au fost atinse. Lipsește bună administrație și uh, Uh, trebuie ținut cont uh, și îmbunătățit, uh, îmbunătățit nivelul de mm, beneficiu al cetățenilor. Apoi, durabilitatea resurselor naturale, cred că mai ales în domeniul sănătății este mult potențial. Cetățenii în continuare nu au suficiente informații cu privire la drepturile lor și tocmai de aceea cred că se folosește atât de puțin, se folosesc atât de puțin îngrijirile la nivel transfrontalier. Am văzut că numai uh, dintr-un stat membru, mulți cetățeni merg într-un alt stat membru, dar pentru a ajunge la un uh, spațiu european al îngrijirilor de sănătate mai este mult de făcut, iar uh, punctele de contact joacă un rol esențial aici. Mai ales domeniul digital mi se pare uh, mult prea, mult prea rămas în urmă. În domeniul e-sănătății mai este mult de făcut. Nu pot decât să mulțumesc pentru această prezentare și să mă raliez recomandărilor făcute. Cred că, într-adevăr, va trebui să cerem noi comisii să fie mai ambițioasă în acest domeniu. Vă mulțumesc deci, pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Mulțumesc, doamna Met. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentare. Uh, câteva întrebări. În primul rând, cred că trebuie să creăm uh, centre specializate pentru boli rare în Uniunea Europeană. Centre care să fie complet integrate în rețelele europene uh, de referință. Aș vrea să înțeleg care sunt rețele, um, obstacolele reale care duc la um, crearea atât de înceată acestor centre. De asemenea, uh, regret că există două sisteme de îngrijiri transfrontaliere existente în paralel. Cum putem îmbunătăți accesul la informație? vorbim despre punctele de contact naționale, însă cred că mai este mult de făcut la nivel de informare pentru accesul la medicamente, tratamentul medical, mai ales pentru pacienții cu boli rare, i-ați menționat și dumneavoastră, dar și pentru toți cetățenii, pentru a asigura șanse egale pentru diagnostic, tratament, calitate de viață pentru toți pacienții din Europa. Nu în ultimul rând, unele state membre se așteaptă la sprijin din partea Comisiei pentru reguli mai clare privind rețelele europene de uh, referință și um, trimiterile pacienților. Trebuie să se ajungă la un acord privind form, tipul de sprijin oferite de statele membre pentru rețeaua, um, rețelele europene de referință. Credeți că ar fi nevoie de mai mult sprijin? Aș mai avea multe uh, lucruri de spus, dar mă voi opri aici. Vă mulțumesc uh, anticipat pentru răspunsuri. Mulțumesc. Doamna Călan Österle. Vă mulțumesc. În ceea ce privește îngrijirile de sănătate transfrontalieră, în raportul dumneavoastră ați spus-o, directiva era, a fost uh, ambițioasă, dar rezultatele se lasă așteptate și este regretabil acest lucru. Există o problemă de punere în aplicare de către statele membre, dar s-a pus întrebarea cum uh, să asistăm, uh, să ajutăm statele membre. Întregul sistem se bazează pe dorința, pe voința statelor membre, dar statele membre nu sunt toate legate la rețea, nu au toate sisteme de e sănătate. Deci cum putem îmbunătăți lucrurile? Iar în ceea ce îi privește pe cetățeni, cetățenii trebuie să beneficieze de informații precum prețul uh, medicamentelor, acoperirea uh, de care se bucură și asta cu atât mai uh, important pentru cei uh, afectați de boli uh, rare și care, de exemplu, nu pot fi tratați în propriul stat. Trebuie, aș vrea să știu ce părere aveți despre crearea unui sistem informatic protejat, dedicat pentru schimbul de informații privind prețurile medicamentelor între statele membre și administrațiile naționale pentru a facilita luarea de decizii în acest sens. Credeți că directiva actuală permite deja acest lucru? Și conform noastră este o idee sprijinită de Comisie și de statele membre? Mulțumesc! Doamna Triel lenoir vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare pe acest subiect crucial. Rețeaua europeană pentru boli uh, rare Um, este nivelul sau este grăitoare pentru modul în care este necesar nivelul european uh, pentru tratamentul acestor boli. Uh, în Franța, de exemplu, este vorba de mai multe tipuri de cancer, mai ales uh, în rândul copiilor. De aceea mă îngrijorează punerea sub semnul întrebării a existenței acestei uh, rețele. Deci uh, aș vrea să af- tocmai de aceea aș vrea să aflu mai mult uh, despre motivele pentru care um, ați ezitat față de aceste rețele. Mulțumesc, doamna Spurec. Mulțumesc și mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport. Aș vrea să subliniez un lucru tulburător Conform uh, ultimelor date Eurostat, în 2013, 2,9% din cetățenii europeni de vârstă uh, care ar putea să aibă un loc de muncă și care trăiesc într-o, ța- uh, într-o țară alta decât țara lor de cetățenie, însă numai 0, deci acesta este procentajul, însă numai 0,5% au uh, beneficia de directiva privind îngrijirile de sănătate transfrontaliere. Mi se pare că asta este o dovadă că sistemul actual descurajează cetățenii de la a accesa îngrijirile de sănătate când sunt într-un alt stat membru. Aș vrea să întreb Curtea de Conturi dacă acest factor a fost analizat uh, și dacă s-a ținut cont de acest factor în pregătirea acestui raport. Mulțumesc, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc pentru această prezentare. Eu aș avea o primă întrebare. Ne-ați uh, prezentat, ne-ați ținut prezentarea dumneavoastră și am văzut fluxurile dintr-o țară într-alta și vrut să-mi explicați fluxurile acestea. De exemplu, uh, cei care sunt în Suedia, de ce merg în, în Spania? E din cauza prețului? E important să avem astfel de informații? Sau este pentru că spitalele sunt mai bune sau pentru că își petrec pensia în Spania? Uh, mi-ar trebui de explicații pentru aceste fluxuri și pentru Franța nu era nimic, nu știu, Franța nu fi dat datele. Deci asta mi-aș dori, o explicație. Apoi, îngrijirile transfrontaliere. De exemplu, uh, boala Lyme. În Germania au fost probleme pentru că nu existau aceleași uh, diagnostice. Era nevoie de un diagnostic uh, diferit față de cel din uh, uh, Franța. Medicamentul Levotirox. Aici existau fluxuri transfrontaliere. Știți că am avut uh, probleme cu acest Levotirox. Uh, tocmai de aceea oamenii mergeau și cumpărau un, cumpărau un alt medicament în Belgia, în Spania și nu numai. De asemenea, lipsa de medicamente. În momentul de față avem 600 de medicamente care lipsesc în Franța. Uh, de ce? Pentru că există uh, grupuri de achiziție la nivelul farmaceu, farmaciștilor care permit, care uh, le preferă să le vândă în uh, țări mai scumpe, dar există și lipsuri pentru că laboratoarele se adaptează la piață și tot, toate medicamentele pentru care a expirat brevetul nu mai vor să le producă pentru că își pierd marjele. Și asta afectează toate țările europene. Există propuneri care ar putea să vină din partea Curții de Conturi de a spune că uh, ar trebui să se facă ca în Statele Unite, să se creeze un centru de producție centralizat pentru medicamentele de, uh, pentru care este nevoie urgentă. Pentru că majoritatea medicamentelor acum sunt uh, produse în Asia, nu mai suntem numai la nivelul securității pacienților. Uh, dacă nu mai avem medicamentele de primă necesitate în țările europene, poate că ar trebui să le fabricăm noi, cum o fac Statele Unite, pentru că strategia sectorului privat nu este aceea cu cea a sectorului public. Aș să știu ce credeți despre asta. Ultima, dar nu în ultimul rând, doamna Copcenska. Ba nu, va mai urma cineva după aceea. Vă rog przede wszystkim dziękuję za przygotowany dokument i ogromną Mulțumesc. Trybunału. Działania Unii Europejskiej w zakresie... Să vă mulțumesc pentru pregătirea acestui raport. Ceea ce face Uniunea Europeană uh, în acest domeniu al îngrijirilor de sănătate um, transfrontaliere este ghidat de obiective ambițioase, dar care nu sunt puse în aplicare. Am uh, văzut raportul și cred că Uniunea Europeană ar trebui să uh, se bazeze mai mult pe aceste îngrijiri transfrontaliere. Sunt conștientă că uh, îngrijirile transfrontaliere nu sunt nu constituie un număr atât de mare dacă ținem cont de toate îngrijirile de sănătate. Însă, trebuie să îmbunătățim calitatea pentru pacienți. Um, și asta se referă și la tot ce ține de e-sănătate, deci comunicare electronică în care ar putea ajuta la um, accesarea acestor uh, îngrijiri de sănătate. Strategiile în domeniul sănătății publice uh, se traduc imediat în uh, elemente concrete ce țin de sănătatea cetățenilor. Tehnologiile uh, e-sănătate nu, nu sunt numai informații uh, și soluții pentru prezent, e vorba de soluții pentru viitor. Cred că deocamdată nu înțelegem în totalitate beneficiile. Îngrijirile de sănătate transfrontaliere ar trebui să fie legate de tehnologii de ultimă oră, de exemplu, rețetele online, registrul pacienților, pentru că acestea pot salva viața cuiva care merge într-o altă țară a Uniunii Europene și care trebuie tratată de urgență acolo. De exemplu, un medic ar putea să uh, beneficieze de întregul uh, istoric uh, al pacientului respectiv. Apoi, același lucru este valabil pentru bolile orfane interesul uh, pentru aceste boli este în continuare mult prea redus. Aș vrea să știu care va fi viitorul rețelelor, acestor rețele de referință și cum vor fi ele introduse în sistemele naționale. Cred că s-ar putea să fie dificil din punct de vedere politic. Mulțumesc! Mulțumesc și îmi pare rău, Miriam. Uh, te-am văzut, dar am uitat să notez. Te rog, ai cuvântul. Și eu care credeam că mă ignori. Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Aș vrea să încep prin a menționa ultimul punct. Ați spus că un standard de viață mai bun pentru cetățeni este obiectivul oricărei uh, acțiuni întreprinse. Însă, mă îngrijorează faptul că avem pacienți care nu pot accesa și nu pot beneficia de întregul potențial al acestei directive. Avem un număr mic de pacienți care își cunosc uh, într-adevăr drepturile când vine vorba de a accesa îngrijiri de sănătate în afara uh, țărilor de uh, cetățenie. Acțiunile trebuie întreprinse la nivelul întregii Uniuni Europene. Ați putut constata bune practici în anumite state membre, de exemplu, state membre care, de exemplu, oferă informații mai bune. Un alt element problematic pentru mine sunt uh, întârzierile în schimbul de date. Când vine vorba de uh, dosarele pacienților, de exemplu, de istoricul lor. Cum putem rezolva asta? Țara mea este la periferia Uniunii Europene și aș vrea să știu cum variază fluxurile de pacienți uh, de la țară la țară. Când uh, avem pacienți din statele membre periferice, uh, de exemplu, mulți colegi au menționat de asemenea bolile rare avem câteva milioane de europeni care suferă de aceste boli, însă se pune problema sustenabilității financiare. Cum pot fi cel mai bine ajutați acești pacienți care suferă de boli uh, rare? Ați menționat un mecanism de finanțare care trebuie să fie mai simplu și mai transparent poate ne puteți da mai multe detalii referitor la această propunere. Mulțumesc. Vă rog, domnule Welsh, am să vă dau cuvântul pentru răspunsuri. De asemenea, va putea interveni Ioana Gligor, șef de unitate la DG Sante. Și îmi cer scuze, mai era un coleg care dorea să intervină. O colegă, doamna Hazekamp. Ah, ba nu. Îmi cer scuze. Cred că uh, sunt cam obosit. Va trebui să uh, plec. Doamna Hazekamp uh, vă ma, mă, mă va înlocui. Da, pot interveni eu întâi Însă cred că multe întrebări sunt adresate comisiei. Dacă comisia dorește să intervină înainte, n-am, o problemă cu asta. Cum doriți. În regulă. Voi uh, încerca să răspund la aceste întrebări interesante. Cred că mai multe persoane s-au referit la același, la același subiect. Am vrea să știm mai multe despre fluxurile de pacienți uh, sub directivă și sub regulament. Am vrea să știm mai mult. Echipa și eu personal am petrecut timp încercând să analizăm aceste fluxuri, să vedem unde se duc oamenii, și încercând să facem presupuneri referitor la um, motivele ce stau în spatele acestor fluxuri. Dacă ne uităm la cifre, nu are niciun sens faptul că Franța, care are, unele, care are unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume, conform uh, OMS, um, exportă, să spunem așa, atât de mulți uh, pacienți. Poate că se referă la boli individuale, dar um, um, nu pare acesta să fie unul dintre motivele principale. Însă Franța este unul dintre statele membre care nu face o diferență între directivă și regulament, din câte știu eu. Două treimi din uh, tratamentele din alte țări vin dintr-un uh, stat membru care nu face această diferențiere. Deci există o problemă cu cifrele. Și comisia, în răspunsul său, a spus că cei care trăim într-un stat membru altul decât în care ne-am născut, uh, probabil de cele mai multe ori preferăm să ne întoarcem acasă pentru tratament. Deci mult dintre tratame, multe dintre tratamentele transfrontaliere sub cele două um, mecanisme sunt poate, nu știu, oameni din uh, Estonia care lucrează în Finlanda, își primesc uh, rețetele în Finlanda și se întorc cu ele în Estonia. Ar fi foarte interesant să avem uh, mai multe informații privitor la asta. Însă lucrăm cu cifrele așa cum le obținem, la fel cum face și comisia. Doamna Metz, cred că a menționat un lucru fundamental în ceea ce privește complexitatea sistemului, așa cum îi se prezintă pacientului. Există mai mult de un mecanism pentru a obține rambursare. Cred că s-ar putea să am și eu nevoie de îngrijiri de sănătate transfrontaliere. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Cred că e greu pentru pacient să înțeleagă aceste mecanisme. Și dacă ar fi să analizez lucrurile pe termen mediu, mi-aș dori să existe o evaluare a modului în care poate fi simplificat acest cadru. Pentru că asta ar, în, ar însemna uh, foarte mult. Retirement, I, I, you Apare aici ceva și în legătură cu uh, pensionarea. Cred că vedem că sunt destul de mulți oameni care pleacă din țările friguroase către țările mai călduroase. E normal. În ce privește implementarea sistemului informatic, este aici un lucru care nu ține doar de decesante, ci un lucru care ține de activitatea mai largă a comisiei, în sensul că pentru proiectele informatice foarte complexe trebuie să existe un management agreat, să știm exact cât ar costa și cum se face implementarea din punct de vedere practic. Eu știu că de, de mult se încearcă introducerea unui uh, schimb de date medicale între statele membre. Statele membre însele au uh, sisteme de sănătate complicate și diverse în interiorul propriilor granițe, așa că este extrem de dificil ceea ce ne-am propus. Iar în raportul nostru chiar apare observația că atunci când vedem uh, legături între un stat membru și un altul, sau intenții în acest sens, nu înseamnă că un furnizor de sănătate dintr-un stat membru poate să comunice ușor cu cei din celălalt stat membru. O poate face unor doar limitat. Deci este un uh, proiect extrem de amplu și uh, complicat, dacă se dorește continuarea lui. Iar, uh, sincer să fiu, mă întreb dacă o astfel de abordare centralizată mai este încă relevantă. În urmă cu 10 ani ni se părea o abordare modernă, însă nu știu dacă peste 5 ani ni se va mai părea la fel. Deci nu am o soluție pentru această problemă și nu cred că răspunsul la astfel de probleme este să alocăm mai mult timp sau mai multe resurse. Poate ar trebui să vedem dacă există și un alt mod de a rezolva problema. Cred că am răspuns la toate întrebările la care sunt în măsură să răspund și dacă mai doriți clarificări, sunt gata să revin. Aș dori să se revin uh, după ce intervine și Comisia Europeană, pentru că probabil poate spune mai multe decât pot eu. Mulțumesc! Thank you for your answer. Uh... Da, mulțumim pentru acest răspuns. Îi dăm acum uh, cuvântul șefului de unitate de la DG Sante. Doamna Gligor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, în primul rând, Curții de Conturi pentru acest raport, care ne ajută foarte mult, mai ales în relația cu statele membre. Nu uităm că sănătatea este o competență națională și asta se vede foarte clar din uh, schimbul de dosare medicale ale pacienților și prescrierea și um, măsurile luate la nivel uh, național. De asemenea, se vede și din uh, modul în care funcționează rețelele europene de referință și cum sunt ele integrate în sistemele naționale. Dorim așadar să mulțumim sincer cursii de Conturi, deoarece observațiile pe care le-a prezentat ne vor ajuta să implementăm mai departe directiva. În ce privește directiva în sine, așa cum s-a spus, amintim că există de fapt două cadre legislative, regulamentul și directiva. Deci un ecosistem complex. Noi am încercat să le oferim punctelor naționale de contact pentru directivă informații concrete cu privire la modul în care cele două instrumente legislative interacționează. Pentru că unul se referă la um, sprijinul acordat pentru asistența în străinătate, iar celălalt la pacienții care aleg să trăiască sau să lucreze într-un alt stat membru. Asta explică de ce există diferențe la nivelul beneficiarilor și la regulament și la directivă. Vedem că există în jur de 2 milioane de utilizatori europeni, cei care au cardul european de sănătate, care beneficiază de pe urma regulamentului, însă vedem că la directivă avem mult mai puțin beneficiari, mai puțin oameni care să meargă în străinătate pentru asistență medicală. Noi încercăm în orice caz, încercăm să oferim mai mult sprijin pentru punctele naționale de contact. Avem un set de instrumente complet tradus în toate limbile și sprijinim rețelele europene de referință. În ce privește uh, infrastructura pentru servicii digitale e sănătate, de la bun început trebuie să spunem că acest proiect de schimb de date între autorități este unul nou și foarte complex. Funcționează pe model voluntar. Până în 2022, statele membre vor uh, începe să facă schimb de date, dar în etape succesive, în valuri. Uh, va exista și sprijin uh, la nivel de finanțare prin uh, facilitatea Connecting Europe. Deci vom sprijini crearea de infrastructură. Statele membre vor uh, primi sprijin european, bani de la CEF, dar nivelul de dezvoltare va depinde foarte mult de infrastructura care Uh, există la nivel național. Recent, uh, unele state membre au adoptat legislație pentru a introduce fișa electronică a pacientului. Noi uh, monitorizăm schimbul de date cu o periodicitate trimestrială. Avem date de la Finlanda, de la Estonia pentru anul trecut pentru uh, cetățenii care s-au deplasat uh, din Finlanda în Estonia, de pildă, avem uh, un număr destul de exact al rețetelor. Numărul este în creștere, însă, de pildă, pentru Republica Cehă și Croația, schimbul de rețete electronice și dosare urmează să fie cunoscut în raportul din această toamnă. Pentru Malta și Portugalia am dat undă verde de la rețeaua e-sănătate pentru începe schimbul, vor trece la faza de producție, așa cum se numește în jargonul nostru, și sperăm să vă putem raporta mai multe rezultate în lunile următoare. Este clar că mai avem și o problemă de interoperabilitate. Încercăm să sprijinim statele membre să facă schimb de uh, dosare medicale electronice, de aceea le-am recomandat uh, anumite specificații, anumite standarde și condiții care să ne asigure că schimbul se face în mod securizat. Ne așteptăm ca atunci când uh, se implementează schimbul de analize, de uh, radiografii de pildă sau de alte astfel de informații, să se poată face un schimb de dosare complete, poate nu chiar între toate statele membre, dar măcar între statele care au aceeași graniță. Pentru că asta ne-ar uh, ajuta să facem economii, să nu se mai repete anumite analize medicale, anumite analize de laborator complicate, cum ar fi remeneul, de pildă. În ce privește rețeaua europeană de referință, aceasta este un proiect complex avem la momentul de față peste 300 de spitale grupate în 24 de secțiuni. Avem parteneri afiliați. Aceștia sunt spitale care au fost desemnate ca punct de referință pentru pacienții cu boli rare pentru a asigura o mai bună acoperire la nivel național a rețelei de referință. Avem, cred, peste 200 de furnizori uh, de servicii medicale din statele membre și uh, numărul lor va crește. În următoarele săptămâni vom uh, lansa un apel, o invitație pentru alți furnizori să participe. Noi sprijinim rețelele de referință cu un instrument informatic uh, pe care îl folosesc pentru a discuta cazurile unor pacienți cu boli rare. Avem deja 740 de paneluri în care se discută astfel de cazuri. Peste 2000 de doctori sunt conectați la acest sistem și fac schimb de informații. Lucrăm cu ei pentru ca uh, să, transform, să transformăm sistemul el să fie mai bine adaptat nevoilor lor și să fie mai flexibil. Lucrăm cu coordonatorii, cu statele membre de graniță pentru a sprijini integrarea acestor rețele în Sistemul Național de Sănătate, iar în iunie am adoptat acea declarație cu privire la integrarea rețelelor europene de referință. Sprijinim monitorizarea lor, dar acesta e un exercițiu care are nevoie de timp, care va arăta uh, în uh, viitor ce rezultate am obținut în 2020-2023. Sprijinim cercetarea și dezvoltarea, pentru că o componentă importantă a acestor rețele de referință constă în uh, activitatea de cercetare pe bolile rare în Europa pe care o fac. Sigur, nu pot să subliniez îndeajuns rolul lor, rolul dumneavoastră, în sprijinirea lor la nivel național. În ce privește finanțarea, Fondul Social European, FSE Plus, are o prevedere referitoare la finanțarea coordonatorilor acestor rețele pe partea administrativă. Avem un milion de euro pe parcursul a 5 ani, deci o sumă care poate nu este uriașă, dar tocmai de asta avem nevoie de mai multe eforturi din partea statelor membre. Citez Franța, Germania, Belgia și alte state membre care sprijină deja coordonatorii în mod sistematic. Deci toate aceste eforturi sunt extrem de binevenite de către coordonatori și de către asociațiile pacienților au fost deja salutate. În uh, programul Europa Digitală, în uh, noul CFM, Europa o să ofere finanțare pentru rețele informatice. Avem o astfel de finanțare în uh, Facilitatea pentru Conectarea Europei, sistemul informatic și încurajarea coordonatorilor care să înființeze acele help desk-uri pentru spitale. Este un proiect nou, inovator de fapt, prin care Comisia, coordonatorii, rețelele și dumneavoastră avansăm practic mână în mână pentru o mai bună coordonare în ce privește bolile rare. Trebuie să continuăm pe această cale, până acum rezultatele au fost încurajatoare, însă e clar că avem foarte multe provocări în fața noastră și nu putem să le rezolvăm doar din comisie. Avem nevoie de sprijinul tuturor. Eu sper ca raportul Curții Europene de Conturi și dumneavoastră să ne puteți ajuta în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă uit în sală să văd dacă sunt și alți deputați care doresc să mai pună întrebări. Sau dacă au rămas cu vreo întrebare la care n-au primit răspuns. Da, văd, domnul Bușoi. Uh, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentări și uh, pentru că de implicați sunteți. Uh, Mă bucur că vreți să creșteți mobilitatea pacienților în interiorul UE. Cred că asistența medicală transfrontalieră și posibilitatea ca un cetățean european să meargă să uh, beneficieze de asistență medicală într-o altă țară și să primească rambursare totală sau parțială, acesta mi se pare unul dintre avantajele concrete, una dintre realizările concrete din ultimii ani în domeniul sănătății. Este important să putem asigura o implementare corectă a directivei. Dar există două bariere, două obstacole cu care se confruntă pacienții care doresc să aibă asistență medicală într-un alt stat membru decât cel de origine. Rambursarea, în primul rând. Situația variază foarte mult de la un stat membru la altul. Sigur, asta ține foarte mult și de posibilitățile și de bugetul pe care le are statul membru. Eu am fost timp de un an de zile președintele CNAS din România și știu că bugetul uh, pentru rambursarea tratamentelor din străinătate era foarte mic și sunt convins că și în alte state membre e la fel. Totuși, în unele state membre avem uh, proceduri extrem de greoaie, foarte multă birocrație și de asta mulți pacienți pur și simplu renunță să mai ceară rambursarea cheltuielor medicale, mai ales dacă e vorba de sume mai mici. O altă barieră sau un alt obstacol, preautorizarea. Aici trebuie să evaluăm constant situația și să vedem în ce situații este nevoie de preautorizare, poate că uneori nu există un motiv întemeiat. În rest, rețeaua de referință europeană este o poveste de succes. În multe state membre se dezvoltă sistemul de e-sănătate. Provocarea cea mare rămâne interoperabilitatea, interconectarea acestor sisteme, pentru că Dacă putem uh, asigura interconectarea dosarelor medicale ale pacienților, atunci calitatea și eficiența serviciilor uh, vor uh, crește semnificativ pentru acești pacienți care doresc să beneficieze de asistență medicală în mai mult de un stat membru. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Nu văd alte întrebări, alți eurodeputați care să pună întrebări, dar cred că la uh, ultima intervenție s-a dat deja, cel puțin în parte, un răspuns. Dorește cineva să răspundă? Da, aș spune că în ce le privește pe statele membre care au nevoie de ajutor pentru rambursarea cheltuielilor, noi la Comisie avem dialoguri bilaterale și avem ateliere pentru discutarea celor mai bune practici acolo unde uh, directiva nu este aplicată satisfăcător, deschidem acțiunea de infringement. A mai uh, fost uh, o serie de intervenții referitoare la medicamentele orfane. Acestea nu fac obiectul directivei, însă Comisia lucrează la o revizuire a legislației privind aceste medicamente. Mulțumim! Văd că mai este o ultimă intervenție, doamna Metz. Da, două întrebări foarte pe scurt. Aș vrea să știu, referitor la această rețea europeană de referință, nu ar putea oare Comisia să recomande ferm ca această rețea să fie oficial integrată în sistemul de sănătate național, pentru că atunci n-am mai avea problema finanțării acestei rețele, ar fi finanțare de la buget. Asta pentru Comisie. Acum pentru Curtea de Conturi pentru că colegul din față a pus această întrebare. Ați făcut o analiză a avantajelor și dezavantajelor acestui model, acestui sistem de preautorizare? Pentru că sunt argumente pro și contra. Ați analizat această chestiune? Sigur că poate uh, fi un argument și că limitează libertatea de mișcare în Europa, dar vreau să știu dacă ați analizat problema. Mulțumesc. Răspunsuri scurte. Da, mai devreme am omis să vorbesc despre cele mai bune practici în furnizarea de informații. Dintre toate statele, Suedia ni s-a părut uh, țara cu cele mai bune rezultate în ce privește informarea pacienților. Sunt de acord că sunt uh, într-adevăr multe diferențe în uh, modul în care pacienții sunt rambursați și există un impact și la nivelul preautorizării. Însă nu văd cum putem rezolva aceste divergențe, deoarece sănătatea este o competență națională și statele membre sunt libere să-și organizeze sistemul de sănătate cum doresc. Am observat însă că multe state membre au o strategie privind bolile rare, și ne-am uh, gândit cu mare grijă la asta. Ar fi interesant de văzut câte dintre aceste strategii ale statelor membre au și o componentă de cooperare transfrontalieră. Poate am, promova, poate am putea promova acest lucru ca parte a politicii naționale. Și cam atât am vrut eu să spun. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Văd că nu mai sunt alte întrebări. Putem încheia aici, cred. Am încheiat acest punct, deci. Asistența medicală transfrontalieră este un uh, subiect foarte important pentru comisia noastră și sunt convinsă că îl vom discuta pe viitor din nou. Înainte de a suspenda ședința, doresc să vă amintesc că reluăm la două și jumătate, în această după masă, o să avem un schimb de opinii cu domnul comisar Vela în legătură cu biodiversitatea. Până atunci, poftă bună, ne revedem după masă!